Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru întârziere, v-am făcut puțin să așteptați. Uh, știu că <clears throat> ședința a trebuit să înceapă la 3. Probabil că la 3 n-a fost toată lumea în sală, dar în orice caz ar fi fost uh, frumos ca eu să ajung la ora 3, poate la 3 și 5, dar nu la 1, 3 și 11 minute, deci încă o dată scuze. Însă acum trebuie imediat să începem Uh, scuzați, mă scuzați că uh, uh trebuie să-mi uh, trag puțin suflul. Începem cu ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci o considerăm adoptată fără schimbări. Nu văd nicio obiecție. Începem cu atelierul pe tema independenței energetice a Uniunii Europene, a securității aprovizionării și a diversificării surselor. Acesta este subiectul nostru de astăzi. După cum vedeți, este un subiect extrem de important. Haideți un subiect extrem de important. În pofida uh, faptului că consumul de energie a uh, crescut în Europa, începând cu 1990 încoace, dependența Europei de importuri a crescut de la 45 în 1990 la mai mult de 53,5% în 2014. Deci, iată, ă, dependența energetică a crescut. După cum știți, unele ă, țări depind de importurile de gaz de un singur, o sursă unică de aprovizionare. Deci, diversificarea surselor de energie și a furnizorilor este foarte importantă pentru a spori securitatea noastră energetică. Deci, provocările ă, aprovizionării cu energie vor fi discutate astăzi cu accentul pus pe aprovizionarea cu gaz pe termen lung și mediu. Și vom discuta despre majoritatea proiectelor majore de infrastructură în această după masă. Deci, e un subiect foarte important. Vom discuta despre Agenția uh, uh, Internațională a Energiei. Ea va fi reprezentată în sală. Vor fi prezentate studii avem și experți uh, și din mediul universitar, uh, autoritățile de reglementare și a uh, OTS-urilor, deci a operatorilor de sistem, cu toții ne onorează cu prezența. E foarte important să mai spunem că seminarul acesta este transmis pe internet Deci este foarte important ca și opinia publică din Europa să fie informată în legătură cu dezbaterile noastre. Și ați primit și uh, programul, apoi CV-urile experților, uh, prezentările uh, vor apărea și pe site-ul nostru, pe site-ul comisiei noastre. Și după aceea și raportul acestui seminar va fi pus pe site-ul Parlamentului ca întotdeauna. Aș dori acum să-i rog pe uh, experții noștri. Avem o primă rundă formată din trei uh, paneliști, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Uh, după aceea vom mai avea doi experți care vor lua cuvântul în a doua uh, rundă. Deci, vă rog, uh, dacă se poate, să nu depășiți 10 uh, minute în intervențiile dumneavoastră, pentru că am dorit să acordăm un timp uh, suficient dezbaterilor. Domnul Peter Fraser este primul nostru vorbitor. El va vorbi despre uh, aprovizionarea cu gaz natural în Uniunea Europeană. Domnul Peter Fraser este extrem de bine pregătit uh, pentru astfel de intervenție. El uh, face parte, deci a, în 2016 a fost angajat ca șef al uh, diviziunii gaz, uh, cărbune și uh, energie de la Agenția Internațională a Energiei de la Paris și înainte a lucrat la această agenție în calitate de consilier pe politici privind aprovizionarea cu energie și electricitate. Și chiar și înainte a lucrat în Canada, în Ontario, la Ministerul Canadian al Energiei. Deci, iată, a asumat foarte multe funcții, chiar și de cealaltă parte a Atlanticului. Domnule Peter Fraser, aveți cuvântul. Bun venit tuturor la Parlamentul European. Poate că n-a fost suficient de explicit. Aș dori, bineînțeles, în primul rând să urez un călduros bun venit uh, vorbitorilor noștri. Mulțumesc pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o, mulțumesc pentru că ați uh, invitat și Agenția Internațională a Energiei să participe la acest uh, workshop. După cum știți, aprovizionarea cu energie este un subiect foarte important pentru noi și în următoarele 10 minute voi încerca să vă prezint uh, punctul nostru de vedere în ce privește uh, aprovizionarea cu gaz natural, uh, raportul de anul trecut a reprezentat primul raport pe care l-am uh, publicat în acest domeniu. A fost în luna noiembrie. Și apoi uh, acest uh, raport a avut ca obiect situația la nivel mondial. Aș dori să fac trei observații principale în aceste 10 minute. În primul rând, în următorii ani, din păcate, Europa va deveni și mai dependentă. După cum știți, depindem de gazul rusesc, ei bine, această dependență va crește. Apoi, um, în 2011 și după aceea, um, s-au diversificat sursele de aprovizionare cu gaz, dar în orice caz uh, se va trece din nou, se va face o tranziție dinspre gaz uh, spre cărbune. Și apoi, pe termen lung, dacă dore, dorim să reducem uh, dependența de, în ce privește aprovizionarea cu energie, e nevoie de o cerere mai mică și deci de importuri mai mici. Deci, foarte pe scurt, haideți să trecem prin raportul recent. Vedeți că cererea Uh, europeană de gaz a uh, scăzut uh, foarte mult în 2000 2008-2009, după aceea a crescut și în 2014-2015 și datorită sectorului electricității. Și problema cu ultimii șapte ani a fost că cererea de electricitate a fost foarte mare, după aceea s-a, a crescut, au crescut susele regenerabile și după aceea aprovizionarea uh, cu uh, uh, cărbune a crescut foarte mult. După cum vedeți, în ultimii ani uh, cererea de gaz a crescut, întrebarea se pune dacă va continua. Și răspunsul pe scurt, dacă ne uităm la contextul mondial, deci comparația între Europa și restul lumii, noi considerăm că nu. Credem că consumul actual va rămâne constat în următorii uh, ani. Dacă vă uitați la nivel mondial, Uh, cererea cea mai mare în consumul de gaz pentru următorii șase ani, vedeți cu verde aici pe tabel, uh, deci consumatorii cei mai importanți îi reprezintă China și Orientul Mijlociu. SUA nu va avea o cerere prea mare, ceea ce înseamnă că gazul american va fi uh, disponibil pentru piața de exporturi. Apoi India și Corea și Japonia nu vor avea o cerere mai mare în următorii ani. Iată aici uh, graficul cu privire la cererea, iar în ceea ce privește producția, așa cum spunea și președintele, producția a scăzut uh, cu 41% în 10 ani. Și acest uh, proces probabil că va continua, pentru că nu există prea multe investiții în acest domeniu. Bineînțeles că există plafoanele impuse de politica ecologică a Uniunii Europene. Deci, Uh, cererea constantă, creșterea de, uh, de, de uh, scăderea producției. Iată, aveți aici un grafic al importurilor de gaz. Dar ce am constatat în ultimii ani este că importurile din Rusia au început să crească. Aici, pe dreapta, aveți importurile din Rusia în primii, primii 10 ani din ultimii 4 ani nu avem încă datele pentru 2016, însă am constatat că importurile rusești au crescut uh, foarte mult uh, în acești patru ani. Ceea ce ni se pare interesant, pentru că uh, avem și posibilitatea de a importa gaz natural lichefiat. Dar nu am constatat în anul trecut o creștere a importului de gaz natural lichefiat, în pofida faptului că capacitatea de producere de gaz a crescut Uh, deci, uh, vă dați seama că rata de utilizare, și aici este uh, linia neagră de pe grafic, a, a scăzut. Dacă ne uităm puțin mai în amănunt la ce se întâmplă în Europa, aici aveți pe stânga, ne dăm seama că există două situații. Există țări precum Franța, Polonia și Lituania și alte țări care au importat mai mult gaz natural lichefiat în ultimii ani ceea ce a fost uh, atenuat însă de uh, scăderea importurilor în uh, țările de jos, în Regatul Unit și așa mai departe. Deci creșterea netă în Europa este minoră. În rest, însă, situația este diferită. GNL-ul Uh, produs la nivel mondial este mai, uh, mai, uh, mai voluminos cu noi, noi țări care au sosit, de exemplu Egiptul, Pakistan și Iordania, care pentru prima dată au importat în 2015 au importat chiar mai mult decât China. Deci acești noi consumatori vor avea un impact foarte mare pe piața mondială privind cererea de GNL în contextul în care există capacități uh, noi care au fost adăugate în ultimii șase ani, dar în următorii șase ani uh, probabil că va, capacitatea se va dubla. Aveți aici uh, estimările pentru perioada 2015 și 20, 2021. Australia și SUA au uh, făcut deja aceste investiții pentru a uh, crește capacitatea de GNL în aceste două țări. Dacă ești client uh, GNL, e o veste bună. Deci dacă ai uh, rezerve mari, cererea nu este neapărat acum foarte mare, ceea ce înseamnă că piețele pentru GNL vor deveni mai flexibile. Am avut un studiu Uh, pentru raportul privind securitatea aprovizionării cu gaz la nivel mondial și am încercat să vedem cum se schimbă piața sau evoluează piața GNL, mai ales în ceea ce privește destinația. Uh, contractele GNL uh, aveau multe de 60% din contracte aveau o destinație fixă Uh, contracte, de exemplu, pe 16 ani. În 2015 însă, situația s-a schimbat, a scăzut, uh, această cerere a scăzut cu 40%. Deci clienții doresc să uh, uh, achiziționeze GNL și să-l redirecționeze în alte destinații. Ceea ce înseamnă că așa au ajuns noi clienți pe piață, la care mă refeream înainte. Iar dacă vă uitați la contractele fixe, îți dai seama că contractul poate dura 11 ani, de exemplu, însă clientul dorește să aibă destinații flexibile și deci e dispus să semneze pe o perioadă mai uh, lungă de timp și astfel se încheie uh, contractele. Să vedem însă cum uh, uh Europa ar putea să facă această tranziție dinspre cărbune spre gaz. Spre gaz. Dacă ne uităm în uh, a doua jumătate a anului 2016, am uh, constatat că s-a făcut în mare măsură această tranziție uh, datorită schimbării prețului, deci scăderii prețului la GNL, ceea ce a făcut ca uh, gazul natural să fie competitiv, competitiv uh, pentru a produce electric, electricitate. Dar situația uh, s-a uh, schimbat uh, datorită cererii publice și deci uh, cererea de gaze a crescut, prețurile au crescut la rândul lor. Deci, uh, tranziția va fi modestă, mai ales având în vedere uh, criza uh, legată de cărbune din uh, ultimii ani. Aș dori acum uh, să mai fac uh, încă o observație în urma raportului nostru. Spuneam că Europa va închide foarte multe centrale pe baza de cărbune, Uh, deci se va orienta spre gaz, dar să, dacă vrei să optezi pentru uh, o altă sursă de aprovizionare, atunci flexibilitatea va fi mai mică pentru că cărbunele și țițeiul uh, sunt eliminate treptat din acest cocktail energetic. Problema stocării a rezervelor. Piețele, așa cum spuneau, au devenit mai Uh, volatile și deci diferența între prețul de vară și prețul de iarnă la gazul natural a scăzut și modelul de afaceri uh, privind rezervele se bazează pe aceste diferențe de preț între vară și iarnă. Deci stocarea, rezervele pot fi Uh, profitabile, interesante, doar dacă uh, diferențele rămân destul de mari între uh, prețul de vară și prețul iarnă. Deci ori se va găsi o altă soluție, ori dacă nu, rezervele vor deveni neinteresante prețul a scăzut, nu atât cât să ne îngrijoreze, dar care trebuie să fie studiat pe viitor. Acum, în uh, ce privește următorii do, ultimii 25 de ani, în 1990-2015. Vă dați seama că uh, cererea de hidrocarburi a crescut foarte mult. Uh, gazul e doar pe locul 4, uh, cărbunele ocupând locul 1, dar trecutul nu e viitorul. În următorii 25 de ani, conform uh, scenariilor agenției noastre, vom uh, observa că Uh, gazul va crește mai mult și cărbunele, uh, deci emisiile uh, reduse de carbon, vor fi cele mai importante. Hidrocarburile vor continua să crească, dar totuși gazul va fi hidrocarbura preferată. Sper că e o veste bună pentru producătorii de gaz. Și în fine, aș dori să fac o observație în legătură, de, în legătură cu importurile și emisiile scăzute. Avem așa numitul uh, scenariu 450. În uh, următorii 25 de ani, Europa va avea o cerere constantă de gaz. Spuneam că sursele regenerabile au intervenit foarte mult în Europa, ceea ce a făcut ca cererea de gaz să scadă. În acest uh, scenariu 450 ne dăm seama că după 2025, de exemplu, eforturile de reducere vor duce la o scădere a cererii pentru gaz, atât în ceea ce privește producția, cât și consumul final. Și în ciuda faptului că producția a scăzut, uh, poate ar fi bine să mai uh, completați prezentarea dumneavoastră la întrebări și răspunsuri. Mulțumim foarte mult. A fost poate și perspectiva canadiană și nu doar a Agenției Internaționale a Energiei. Iar acum avem, trecem la perspectiva britanică. Dr. Katia Iatimova, cercetător la Institutul uh, pentru uh, Studii uh, de Cercetare de la Oxford, Gaz Natural, programul de gaz, a studiat Deci a studiat printre altele și la Universitatea Oxford și sunteți unul dintre autorii uh, raportului uh, Tranziție înspre aprovizionarea cu gaz, sursă de aprovizionare Ucraina-Moldova. Publicată la Oxford University Press în 2011, aveți cuvântul. Titlul este Reducerea riscurilor privind aprovizionarea cu energie prin diversificarea aprovizionării cu gaz și investiții în oleoducte și în terminale pentru gazul natural lichefiat. Deci ne vom vorbi despre riscurile legate de siguranța aprovizionării cu energie, uh, investiții, uh, conducte și terminale de gaz lichefiat. Vă mulțumesc pentru introducere, pentru invitație. Ehm, eu lucrez în cadrul programului privind gazul la eh, Institutul pentru Studii în domeniul energiei din Oxford și doresc să vă prezint studiul pe care l-am făcut eh, acum vreo 2 ani. Am analizat diferite opțiuni de aprovizionare cu gaz în Europa. Deci, eh, surse suplimentare de gaz care ar putea ajunge în Europa în 2020, 2025 sau 2030. Deci, în puținul timp pe care l-am la dispoziție, Vă voi eh, prezenta rezultatele acestui studiu. Siguranța aprovizionării cu gaz înseamnă un nivel acceptabil uh, al amenințării asupra aprovizionării cu gaz uh, în orice parte a lanțului de aprovizionare, deci de unde ar putea veni gazul și uh, ce noi proiecte de infrastructură trebuie realizate pentru a avea acces la aceste surse alternative de aprovizionare. Există riscuri care pot fi politice, deci legate de uh, relațiile uh, politice internaționale, riscuri contractuale mm, legate de renegociarea contractelor, arbitrarea contractelor sau anularea lor, sau riscuri de ordin juridic sau de reglementare, deci schimbări în cadrul de reglementare, inclusiv pe piața UE a gazului și diferite riscuri de ordin tehnic excepțiile în ceea ce privește disponibilitatea gazului pe termen mai lung și implicațiile de securitate ale noilor infrastructuri sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și au un impact asupra politicilor europene. pentru că trebuie să țină cont de uh, interesele diferitelor state membre. Și uh, percepția amenințărilor este diferită, nivelul amenințărilor uh, acceptabil este diferit la o țară, un um, stat membru la altul. Voi uh, prezenta acum situația producției interne europene de gaz um, producția internă reprezintă, deci 8% din, uh, din uh, producție vine din Norvegia, Regatul Unit și țările de jos. După cum vedeți, uh, uh din uh, acest grafic, situația după 2020 este complicată pentru că uh, producția va continua să vină din Norvegia, țările de jos și Regatul Unit, dar aceasta va scădea cu între 19-20 de miliarde de metri cubi până în 2020. Deci se va pierde o parte din producție. Producția de gaz neconvențional va fi sub 20 de miliarde de metri cub până în 2035, deci nu va avea practic un impact asupra scăderii producției uh, de gaz convențional. Deci situația este dificilă și arată că chiar dacă uh, cererea rămâne constantă sau crește puțin, dependența față de surse de gaz din uh, afara Uniunii Europene va fi la fel de mare pentru că va scădea uh, producția internă. De unde pot veni surse suplimentare de gaz? Principala sursă menționată deseori și are sprijin din partea întregii Uniuni Europene este Azerbaijanul, deci e vorba de coridorul de est, dar volum maxim al exporturilor din Azerbaijan în 2020, la începutul anilor 2020, singura sursă până acum de acest coridor este de aproximativ 16 miliarde de metri cubi, 6 miliarde sunt pentru Turcia și 10-11 miliarde de metri cubi pentru uh, state ale Uniunii Europene dar din cauza problemelor legate uh, de piața internă din Azerbaijan și probleme ale producției din Azerbaijan, e posibil uh, să fie disponibil și mai puțin gaz. Uh, din Azerbaijan decât uh, nivelul maxim prevăzut. Altă, o altă sursă este Turkmenistanul, dar e foarte puțin probabil în 2020, uh, chiar și 2025, pentru că situația politică este foarte dificilă. Această conduc, conductă transcaspică nu va fi disponibilă rapid și va fi foarte greu deci să se transporte acest gaz până în Europa. Gazul din Kurdistanul irachian sau din Iran, de asemenea, sunt surse nesigure. Ehm, deci prea, nu trebuie să ne așteptăm la prea mult de la acestea înainte de 2025. Deci coridorul sudic este, aduce o nouă sursă de diversificare, este o rută nouă dar doar cei 16 miliarde uh, de metri cub din Azerbaijan este singura sursă sigură și din acesta o parte va rămâne în Turcia uh, din Algeria și estul Mării Mediterane. Am uh, examinat de asemenea situația și răspunsul pe scurt este că nici de acolo nu vom obține prea mult din cauza problemelor interne în Algeria din cauza creșterii interne, problemelor legate de furnizare. Și deci gazul de acolo va fi disponibil doar la nivel strict regional. Deci singurele surse semnificative uh, care ar putea să-și crească producția în următorii 10-15 ani uh, este practic uh, um, Rusia. Deci, pe scurt, în legătură cu gazul rusesc, după cum știți foarte bine, dependența generală a Europei de Rusia este aproximativ 30%. Pare mult, uh, dar din punct de vedere comercial este un procent normal, sănătos, pentru, ca pentru orice alt produs de pe o piață. Țările din nord-vestul și sud-vestul Europei Um, au un nivel scăzut de concentrare a uh, furnizării de energie și nu-și fac mari probleme în legătură cu această dependență. Nu există preocupări, deci, în legătură de dependența de gazul rusesc din partea țărilor din nord-vestul sau sud-vestul Europei. În schimb, în Europa Centrală, de sud-est și în țările Baltice, aici deci el, acesta reprezintă o, doar o parte din această cifră, dar multe dintre aceste țări sunt vulnerabile deci concentrarea furnizării de gaze acolo este foarte mare. Dar mesajul este că în total um, furnizarea de gaze în Europa este bine diversificată dar, într-adevăr, în Europa, Europa Centrală de Sud-Est este foarte dependentă de gazul rusesc. Și aici se pot trage o serie de concluzii la nivel geopolitic și comercial și trebuie să se încerce să se reducă această dependență, dar în, în această regiune, nu în toată Europa, pentru că pentru toată Europa 30% ă, din, ă, ă, din consum este o parte rezonabilă care sunt coridorile, coridoarele pe care ajunge acest gaz, Nord Stream, Turkish Stream, sunt uh, conductele care vor fi sau nu construite, nu se știe exact când, dar uh, există obstacole majore um, la construirea acestora, dar Gazul rusesc este practic una dintre puținele surse pe care ne putem baza că va crește. La nivel global, această uh, imagine arată uh, un val, o creștere foarte uh, mare a uh, producției, deci um, e vorba de gazul natural lichefiat, facilitățile uh, de stocare a acestuia, e vorba de facilități existente sau în curs de construcție, um, pe o piață globală în situație de surplus care poate să dureze până în 2020, 2023 sau 2022 uh, și în această situație, uh, Uniunea Europeană s-ar putea să primească uh, cantități importante de gaz? Gazprom va trebui să fie în concurență cu aceste alte surse de gaz și poate să o facă dacă dorește. În același timp, se uită deseori faptul că, deci, deși, deși uh, S-au construit uh, multe proiecte de infrastructură pentru a absorbi acest, acest surplus de producție. Um, nivelul capacității europene a fost foarte scăzut. Acum este de aproximativ 25%, era doar 15% acum câțiva ani. Deci Uniunea Europeană poate să absorbă o parte din acest surplus dar deseori se uită că după 2022 sau 2023 s-ar putea să uh, dispară acest uh, uh surplus pe piețele asiatice mai ales și deci se va ajunge la o situație de echilibru. Nu se știe exact când se va întâmpla acest lucru, dar pur și simplu energia va fi atrasă de zonele geografice care au cel mai mare nevoie de această energie și vor plăti mai mult pentru aceasta. Deci după 2023, dependența de gazul rusesc riscă din nou să crească ca pondere. Deci, la jumătatea anilor 2020, Practic, uh, ne vom baza pe gazul rusesc și pe gazul lichefiat dacă uh, Rusia nu atrage aceste surse de energie. Deci, depinde mult de cererea din Asia și de prețul pe care este gata să-l plătească Asia pentru acest gaz și în ce măsură uh, statele Uniunii Europene vor fi competitive în ceea ce privește prețul plătit. posibilitatea de a avea infrastructura gata în Europa Centrală și de Sud-Est, în țările Baltice, um, influențează posibilitatea de a atrage surse alternative de energie la gazul rusesc uh, pentru a diversifica furnizarea cu energie. Situația s-a schimbat din 2009 încoace, există mai multe interconectări pe rețele, s-au construit câteva uh, câteva uh, echipamente de stocare a gazului lichefiat în Polonia, în țările Baltice și astfel aceste țări au acces din punct de vedere tehnic la alternative, dar să nu uităm că nu există garanții că prețul acestor alternative va fi mai scăzut decât cel al gazului rusesc. Dar va exista măcar posibilitatea de a avea acces la surse alternative de uh, gaz, dacă doresc să le folosească țările Baltice și Europa de Sud-Est la începutul anilor 20, după ce uh, se va construi toate aceste proiecte de infrastructură, se poate elimina complet dependența de gazul rusesc. În schimb, pentru Polonia acest lucru va fi dificil pentru că piața e mare, poate să-și reducă dependența, dar nu să o elimine complet și Comisia încearcă să se concentreze pe toate documentele sale pe operațiunile regionale, deci nu a fiecărui stat în parte, ci modul în care statele uh, cooperează unele cu altele. În încheiere, dacă îmi permiteți, un ultim slide. Deci, în ceea ce privește uh, sursele de energie, deci avem gazul natural lichefiat din întreaga lume, uh, gazul care vine prin conducte din Rusia până în 2025, după 2025, nu se știe exact ce se va întâmpla. Uh, în ceea ce privește infrastructura, capacitatea în zonele uh, de, de stocare în zonele vulnerabile, cum ar fi uh, Europa de Sud-Est și țările Baltice, crește rapid și uh, riscurile sunt de ordin politic, uh, um, juridic și contractual, după cum am spus și trebuie să existe platforme pentru uh, abordarea acestor riscuri și uh, eliminarea lor pe cât posibil. După părerea mea, uh, amenințări la, adre- la adresa variațiilor uh, prețurilor uh, sunt la un nivel acceptabil pentru întreaga Europa, dar regiunile vulnerabile ar putea să-și reducă dependența și vulnerabilitatea până în 2020. Președintele o întrerupe pe vorbitoare, dar spune că a avut o prezentare excelentă. Uh, și acum, următorul uh, invitat este foarte bine cunoscut de noi toți. E vorba de directorul general al ENSOG, implicat în toate activitățile NSOG din ianuarie 2014 și a lucrat în industria gazului de peste 25 de ani. A lucrat și la Donc Energy și a fost și consultant în acest domeniu. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. and thank you very much for the invitation. Vă mulțumesc, domnule Buzek, vă mulțumesc pentru invitație. Voi încerca să aduc uh, completări la prezentările anterioare și voi încerca să respect și limita celor 10 minute, deci voi încerca să vorbesc cât mai repede cu putință. ENSOG lucrează de șase ani încoace. Până în momentul de față avem 45 de membri, avem și o serie de observatori și uh, iată, lucrăm atât cu statele Uh, de, în care există producția de, de gaz, cât și cu statele de tranzit. Avem așadar relații cu întreaga comunitate uh, și uh, deci nu ne limităm la nivelul european, ci ne extindem și la statele din vecinătate. Am lucrat la codurile de rețea Anul acesta vom finaliza codul privind tarifele. Acesta va intra, de fapt, în uh, faza de implementare chiar uh, anul acesta. De asemenea, ne ocupăm și de procedurile de gestionare a congestiei sau de mecanismele de alocare a capacităților. Iată, ne ocupăm de lucrurile, de toate lucrurile acestea, deci suntem puternic ancorați în codurile acestea de rețea. Uh, Uh, noi suntem cei care am venit cu cele mai recente coduri și care, uh, de altfel, se răspândesc la nivel internațional. Există o serie de rapoarte internaționale care ne arată cât se poate declar că codurile noastre sunt uh, de calitate și tocmai datorită acestor coduri aprovizionarea funcționează bine în Europa. Eu mă voi concentra pe infrastructură. În decembrie am uh, am uh, publicat cel mai, cea mai recent, recentă versiune a planului nostru de dezvoltare a rețelelor, rețelelor pe 10 ani. A fost un proces deosebit de intens în care am implicat o serie de actori, s-au organizat o serie de seminarii, am, uh, ne-am întâlnit cu promotorii proiectelor, uh, de asemenea, datele care au stat la baza acestor planuri de dezvoltare sunt cât se poate de transparentă și acum uh, rezultatele acestui uh, plan de dezvoltare vor fi uh, integrate în proiectele de, în lista de proiecte de interes comun pentru anul 2017. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în domeniul infrastructurii gazelor la nivel european, ne dăm seama că sistemul de transmisie la nivel european este relativ uh, robust. Antevorbitorii mei spuneau cât se poate declar că avem o serie de uh, capacități de stocare subterană, dar și uh, capacități de stocare al GNL-ului. Acestea nu sunt uh, întru totul uh, folosite, dar cu toate acestea mai există proiecte care au fost uh, puse în aplicare sau care sunt în curs de a fi finalizate. Deci, în ultimii ani avem, iată, 55 de proiecte care au fost demarate în prima parte a acestui plan de dezvoltare pe 10 ani. În ceea ce privește scenariile, așa cum spunem noi, ne, asta, de ce scenarii? Pentru că nu vorbim neapărat despre perspective, despre estimări, ci vorbim chiar despre scenarii care arată robustețea infrastructurii. Unii dintre actorii de pe piață sau participanții de pe piață ne-au criticat uh, susținând că viziunea noastră asupra scenariilor acestora este limitată. Dar, practic, noi nu ne concentrăm pe cererea de gaz, nici pe departe, ci încercăm să analizăm infrastructura din acest domeniu și există trei scenarii pe care noi le folosim. Acestea au de-a face cu trecutul, de asemenea, vedeți că există o legătură strânsă între cifrele din trecut până cifre care se, sunt colectate anual până în 2015 și uh, avem de asemenea și un scenariu de viitor. Ați văzut uh, sau vedeți că în ultimii ani cererea a scăzut, aceasta a fost o provocare pentru noi, dar între timp am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și tocmai de aceea scenariul pe 2017 pare să fie mai mult decât credibil. linia pe care o vedeți aici este cererea anuală. Vedem că în 2015 ea a crescut puțin. Aceasta este o altă metodă de a viziona aceste scenarii ale noastre. Deocamdată considerăm că pe viitor cererea, cererea va rămâne una constantă sau cu o creștere ușoară, foarte ușoară, dar vedeți uh, pe același slide și cererile de vârf și acestea nu scad, ci din potrivă crez. Asta înseamnă că uh, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească sistemul uh, de transport de gaz uh, devin din ce în ce mai numeroase. Știm că sistemul de gaze ar trebui să fie, sau piața gazelor ar trebui să fie o, un complement la energia regenerabilă, uh, dar asta se va întâmpla cândva în, în viitor. Deocamdată cererea de gaz există și crește. Haideți să comparăm ce se întâmplă în sectorul gazelor și sectorul electricității. Dacă vă uitați la linia de jos, cea albastru închis, vedeți cererea de electricitate în 2015. Vedeți că aceasta este nefluctuantă. Există ușoare fluctuații pe aici, pe acolo, pe termen scurt, dar probabil că la sfârșiturile de săptămână, dar pe ansamblu, pe parcursul anului, linia rămâne relativ stabilă. În același timp, însă, cerința de gaz uh, diferă în funcție de anumite sezoane. Sistemul sau piața gazelor face față acestor uh, creșteri bruște, spre deosebire de uh, sectorul energie, energiei electrice și dacă comparăm Uh, cele două linii ale cererii, ne dăm seama că în continuare cererea de gaz este mai mare decât uh, cererea de uh, energie electrică. Uh, în momentul, trebuie să ținem lucru, uh, cont de lucrul acesta în momentul în care discutăm despre uh, oportunitățile pe care le avem de a înlocui cererea de gaz cu uh, un alt, o altă sursă de energie. Ei, dacă schimbările ar trebui să fie rapide, atunci e clar că ele ar avea un impact negativ asupra sectorului energiei electrice. După aceea, despre ce am mai discutat, despre maniera în care scenariile noastre uh, Uh, țin cont de scenariile uh, făcute de alți, uh, alte entități. Vedeți cele trei coloane colorate, care sunt scenariile noastre. Um, coloana cu coloana gri este, reflectă situația în cazul în care n-ar exista niciun fel de schimbare. În partea din stânga vedem scenariile Comisiei Europene, vedem că ele practic seamănă tare, tare bine cu scenariile noastre și după aceea în partea dreaptă avem scenariile World Energy Outlook. E drept, scenariile acestora diferă de ale noastre și asta are un motiv pentru că și anume acela că noi avem o abordare cât se poate de pragmatică. Noi trebuie să ne asigurăm că sistemul de, de gaz funcționează și tocmai de aceea avem aceste scenarii. După aceea, trebuie să vedem dacă scenariile noastre respectă obiectivele Uniunii Europene. Da, toate cele trei scenarii respectă până la urmă Uh, acea ambiție de reducere a nivelului de, dioxid, de emisii de dioxid de carbon cu 40%. Uh, deci, iată, toate scenariile noastre țin cont de obiectivele de reducere a emisiilor uh, stabilite de către Uniunea Europeană. Spun asta pentru a, contra, a veni cu un contraargument în fața acelor critici care vin la Bruxelles pentru a explica instituțiilor uh, europene că scenariile noastre n-au nimic de a face cu ambițiile Uniunii Europene. Ei, nu e adevărat. Trecând acum la securitatea aprovizionării din perspectiva infrastructurii. Ei, putem uh, analiza lucrurile din mai multe perspective. Aici analizăm că uh, țările, ținând cont de, rat, uh, de indicele N-1, În partea stângă, ce vedem? Vedem că există o serie de regiuni în Europa în care mm, în continuare există provocări legate de furnizori, dar vedem că majoritatea Europei se descurcă bine. Asta este în partea stângă. Scenariul din uh, centru ne duce puțin mai departe. Uh, este un scenariu pentru anul 2020. Vedem că până în 2020 multe dintre, sau unele dintre probleme se vor fi rezolvate deja și dacă ne uităm la scenariul pe 2030, ne dăm seama că doar câteva state uh, și regiuni uh, continuă să se confrunte cu probleme. Deci situația se va îmbunătăți uh, progresiv. Și dacă luăm o altă perspectivă în calcul, și anume ruta ucrainiană, pe care am analizat-o la cererea Comisiei, e bine, ne dăm seama că sud-estul Europei se va descurca mai bine sau va face față mai bine unor perturbări ale uh, furnizării de gaz prin Ucraina și asta încă din anul 2020. Se vor fi uh, implementate în această zonă a Europei o serie de proiecte de infrastructură, de infrastructură. Și uh, dacă mergem chiar mai departe cu analiza pentru anul 2030, spre exemplu, situația va fi chiar mult, mult mai bună. Voi sări peste o serie de chestii aici, dar uh, le aveți în dosarele dumneavoastră, vă rog să le citiți. Trec direct la investiții. Vedem că majoritatea investițiilor se vor situa în, partea, în părțile de est, în uh, Europa de vest, uh, investițiile vor fi relativ uh, limitate pe viitor. Asta este parte integrală a planului de dezvoltare pe 10 ani. Deci, pe scurt, vedem că transportul este unul constant în întreaga Europa. Suntem capabili să facem față creșterilor bruște ale cererii avem un flux liber de gaz în, în Europa și o competiție solidă dar există în continuare o serie de probleme în anumite uh, zone. Mm, voi putea să spun și câteva cuvinte despre pachetul de iarnă, uh, domnule Buzec, dacă îmi dați uh, voie. Poate mai târziu. Deocamdată vreau să vă mulțumesc mult, spune domnul președinte, pentru prezentarea aceasta deosebit de interesantă. Ne-ați spus câteva cuvinte despre investițiile programate în domeniul infrastructurii. Foarte importante aceste detalii. Îmi pare foarte rău că, iată, n-am putut să le oferim mai mult timp la dispoziție invitațiilor noștri. Din păcate, pur și simplu, ca, ca de obicei, nu avem suficient timp la dispoziție. Trecem acum însă la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Domnul Turmes este primul vorbitor. Uh, thank you, Jesse. Mulțumesc, Jersey. Ultimile diapozitive uh, cu privire la uh, situația securității cu aprovizionare în Europa, uh, mă îndreptățesc să mă simt tot mai mândru în legătură cu ce am obținut în ultimii ani. Amintiți-vă de prima criză Rusia-Ucraina. Eram pe nicăieri, nu am avut uh, nicio posibilitate în 2004, 2005, 2006, nu aveam posibilitatea să aducem gazul din estul Europei înspre uh, Europa. Și am luat uh, banii din pachetul de relansare economică Barroso pentru a investi în, în gaz. A fost una dintre cele mai bune investiții făcute cu fonduri europene. Am ajutat țări precum Polonia, precum țările statele baltice, Lituania, de exemplu, să construiască terminaluri pentru GNL și am acoperit aproape totul. Uh, singura țară lăsată deoparte este România, una dintre puținele țări din Europa care are propriile uh, zăcăminte de gaz, uh, gaz natural, deci nu e o problemă nici România. Deci ce este bine e că după 10 ani de investiții în infrastructură, în construirea pieței internice, aproape am ajuns la destinație. Infrastructura noastră pe gaz este sigură. Deci e, e foarte bine. Mulțumesc și pentru că ați uh, vorbit și despre problemele de securitate și că ați reacționat și la critici, aș dori să spun câteva cuvinte despre scenariile pe care ni le-ați uh, prezentat. Domnul Benson e încă în sală. Cum anticipați că va evolua renovarea sau uh, izolarea Uh, clădirilor, pentru că acolo se pierde foarte mult gaz. Orice procent uh, uh, la izolare ne duce la o scădere cu 4% a importurilor cu gaz. Care va fi impactul? Și apropo, vor scădea și aceste volatilități foarte mari în aprovizionarea cu gaz. Și apoi, investim în stocarea carbonului, în captarea și stocarea carbonului, Uh, și apoi avem rezervele acestea care uh, funcționează foarte puțin vara, de exemplu. Cum credeți că va evolua situația în urma acestor investiții? O a doua întrebare pentru doamna Iafimava. Eu cred că în ce privește statele baltice, nu mai, nu mai sunt probleme cu, în ce privește aprovizionarea. Avem uh, un terminal uh, GNL și uh, cu banii din fondul Magrid, care a fost uh, înființat în 2008, avem securitate. Deci rezerva cea mai mare de gaz din uh, Letonia e uh, o rezervă, e un stoc european și nu e în mâna rușilor. Deci, iată, avem, au aceste rezerve, au uh, GNL. Deci nu înțeleg uh, unde sunt problemele legate de statele baltice. Pentru mine nu mai există probleme. Deci dacă se poate să ne explicați uh, Uh, sau să ne spuneți câteva cuvinte despre amenințarea cu privire la statele baltice. Și apoi o ultimă observație. Aveți dreptate că viitorul uh, se va juca între Rusia și GNL. Cred că în Europa ar trebui să ne gândim ce putem face în acest domeniu al eficienței energetice și faptul că fermierii noștri pot produce biogaz. Nu se vorbește suficient. 10-15% din gazul de astăzi ar putea fi produs din uh, bio, ar fi biogaz. De ce nu uh, încurajăm și acest tip de producție din partea agricultorilor? Mulțumesc, uh, doamna Cumpula Natri. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe lucruri interesante. A fost și un avertisment avertisment de la mediul universitar, de la Oxford, deci că dacă facem proiecte de mare anvergură, să nu uităm totuși că suntem foarte aproape de 2020-2025, suntem totuși în 2017. Poate că și ceilalți experți uh, pot avea cum putem să facem ceva mai util și în scurt timp pe viitor. Mai sunt uh, uh trei ani până în 2020, doar trei ani. Și a trebuit să vă spun că sunt din Finlanda, o țară care e pe roșu încă, dar am obținut și noi diversificitatea surselor cu energie pe care o putem folosi pentru gospodăriile noastre și pentru industrie, pentru că gazul este folosit mai ales în, uh, în industrie și nu neapărat în gospodării. Nu prea multe case depind de gaz, uh, Iana. Uh, am mai pus o întrebare colegul dinainte. Gestionarea silvicolă uh, în România nu este la nivelul din statele uh, nordice, deci care ar putea fi rezidurile, alte surse ar putea fi folosite pentru a uh, înlocui în caz de urgență de penurie de aprovizionare. E un aspect care nu a fost abordat. Deci, cum putem diversifica nu numai sursele de aprovizionare, ci și alte surse de energie la diverse niveluri? Mulțumesc, domnul Silichiotis. Mulțumesc, domnule președinte. sau uh, perspectivele mi se par foarte interesante, uh, observațiile făcute sunt foarte pertinente, dar eu cred că e important să ne gândim la viitor și să spunem că Europa trebuie să planifice următorii pași. Se pare că pe anii uh, în, în viitor va trebui să importăm uh, gaz uh, natural și e bine să ne gândim și la surse alternative de aprovizionare. Și aici aș avea o întrebare, mai ales în ceea ce privește intervenția doamnei de la Oxford, a doamnei Afimava. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește rezervele din estul Mediteranei? Pentru că au fost uh, descoperite astfel de rezerve de zăcăminte în uh, această zonă și toate aceste zăcăminte ar putea să fie uh, luate în calcul, pentru că nu am observat niciun fel de planificare în legătură cu exploatarea acestor zăcăminte. În comisia sa, comisia doar le menționează și spune că aceste rezerve sunt promițătoare pentru uh, securitatea energetică a Europei. Și aș dori să spun care este, mm, să ne spuneți care este poziția dumneavoastră în legătură cu impactul acestor rezerve din Marea Mediterană asupra uh, aprovizionării cu energie. Președintele, aș dori și eu să adresez două întrebări. În primul rând, aceste congestii cele mai periculoase în Europeană, în infrastructura transfrontalieră. Sunt două, trei astfel de puncte de congestie foarte periculoase. În ce privește infrastructura care încă este lacunară în Europa, mai ales în ce privește piața internă cu gaz, deci dacă vrem ca această piață internă să funcționeze, deci la piața cu ridicata, ce ar fi util să avem uh, reguli comerciale, pentru că uh, Comisia Europeană știm că pregătește un uh, regulament pe această temă, dar lucrurile nu funcționează cum ar trebui. Până la sfârșitul anului ar trebui să se pregătească deci, ceva pe această temă. Okay. Any other question from, from our members? Not at all. So I... Dacă nu mai sunt întrebări uh, din partea colegilor, vă rog să răspundeți. Vă rog. Poate în aceeași ordine. Ok. Uh, from my perspective, the, uh, the question about uh, coal to gas switching and the use of în ce privește turbinele de gaz uh, folosite în acest uh, ciclu deschis, dacă ne uităm la acest scenariu 450 Ați spus și dumneavoastră că uh, va fi mai puțină nevoie de captarea și stocarea carbonului. Numărul uh, am observat că investițiile americane în uh, generarea de gaz au scăzut, dar nu e suficient. E nevoie de uzinele de gaz pentru a uh, completa sursele regenerabile. Deci uh, nu se schimbă capacitatea, chiar și uh, cererea de gaz la anumite ore, dar se schimbă totuși consumul total de gaz. Pentru a răspunde la întrebarea legată de infrastructură și lacunele din infrastructură, vă pot da câteva exemple. Noi ce am observat, de exemplu, e că există abordări diferite la nivel național în ceea ce privește, de exemplu, stocarea, rezervele. M-am referit deja la acest aspect în prezentarea mea. Și poate că acelea, acesta este motivul pentru care unele rezerve continuă să existe, iar altele dispar. Nu există condiții egale la nivel european pentru toată lumea. Deci am înțeles că Europa uh, va încerca pe vi viitor tocmai asta, să facă să încerce să crească nivelul pentru, uh, deci de, concurență pentru servicii precum uh, uh, rezervele sau depozitarea. Mulțumesc. Da, foarte pe scurt și eu, pentru că știu că timpul trece. Sunt de acord cu dumneavoastră în ce privește biogazul. Într-adevăr, este o sursă internă prețioasă. În documentul nostru am făcut câteva cifre. Am spus că, de exemplu, ar putea ajunge uh, la 5% în 2020, deci uh, vă dați seama că uh, în, ar scădea cererea de gaz la nivel intern, dar totuși și biogazul depinde foarte mult de subvenții. Iar în ceea ce privește concurența, sigur că mai există și alte probleme, folosirea terenurilor agricole, alte, alte aspecte, dar e clar că e nevoie de sprijin și de subvenții pe, o, pe termen lung da, într-adevăr, potențialul este real. Dar nu e, nu e suficient pentru a compensa pentru producția de gaze convențională. În ce privește țările baltice, da, într-adevăr, înainte să existe această facilitate pentru energie, uh, majoritatea, deci uh, uh, regiunea depindea foarte mult de aprovizionarea de gaz din Rusia. Acum avem infrastructura care permite accesul, dar uh, bineînțeles că mm, concurența ar putea avea efecte pozitive, deci să Mm, vedem în ce măsură o țară este gata să plătească pentru așa numita prima, primă de risc uh, față de uh, gazul uh, importat din Rusia. Dar atunci când va exista concurența reală, uh, o să fie o problemă de, de, de preț, dar nu și de securitate. În ce privește rezervele din Marea din Estul Mării Mediterane, uh, mi-ar plăcea să mă pregătesc uh, mai mult pentru a răspunde corect la această întrebare, dar în orice caz problema nu reprezintă zăcămintele. Zăcămintele există, sunt, uh, au fost descoperite. Uh, e clar că acest gaz va ajunge și pe piața europeană. Dacă vă uitați la geografie, la chestiunea cipriotă și așa mai departe, vă dați seama că dacă problemele politice se rezolvă, Mm, uh, gazul de acolo devine o alternativă, dar atâta timp cât uh, persistă problemele politice, nu putem să ne bazăm pe aceste, pe aceste zăcăminte. Deci, de aceea spuneam că este vorba de o problemă regională, dar încă o dată potențialul este real. Apoi un mesaj de ordin general. Sunt de acord că Europa a făcut uh, progrese importante, mai ales din 2009, încoace, așa cum spunea un antevorbitor, situația s-a îmbunătățit, mai ales în zonele cele mai vulnerabile din Europa ceea ce înseamnă că Într-adevăr, viitorul sună bine. Al treilea pachet pentru energie, piața internă în acest domeniu al energiei a fost lansată, dar ea trebuie să fie uh, sprijinită, eforturile trebuie să fie intensificate. Și mm, pe viitor nu avem de ales decât să respectăm regulile, reglementările și nu să încercăm să le eludăm, să avem uh, discriminare uh, împotriva furnizorilor din exterior, pentru că, așa cum spunea colegul, uh, după 2025 alternativa va fi gaz rusesc deci nu ne dorim, uh, nimeni nu-și dorește ca furnizorii să fie discriminați. Deci e nevoie de reglementări, de un regulament foarte clar, să nu mai existe măsuri ad hoc, uh, pentru că doar astfel Europa va fi uh, în măsură să își asigure aprovizionarea ca continent și pentru utilizatorii individuali. Mulțumesc! Mulțumim și acum aș dori să rog pe al treilea vorbitor, pe domnul Ian Inversen, să răspundă la întrebări și să își termine și intervenția. Nu pot decât să conform, confirm cele spuse de domnul Thomas în legătură cu impactul celui de-al treilea pachet privind energia, atât în ce privește piața cât și infrastructura, și provocările și responsabilitățile asumate de către uh, Enzo G, deci gaz din Europa, mm, pentru ca toate aceste propuneri să se transpună în fapte. În ce privește eficiența energetică, dacă ea este uh, inclusă în scenariile noastre, dar bineînțeles că avem diverse scenarii pentru a uh, reflecta mai multe posibilități de viitor. Încercăm să uh, testăm și infrastructura din aceste scenarii, să vedem dacă rezistă. Uh, în ce privește scenariile cele mai modeste, în ce privește cererea cu gaz, ele se bazează pe, uh, într-adevăr, pe izolarea clădirilor, Uh, pe economii și am construit aceste scenarii chiar de la nivelul statelor membre în sus, astfel încât uh, încercăm să reflectăm și criteriile naționale. Vă mai pot spune și că am început deja împreună cu uh, Enso Energie să pregătim scenariile pentru următoarea perioadă și vom încerca să ne aliniem între cele două, Enso, gaz și electricitate, și uh, încercăm să uh, includem și uh, scenariile pentru 2020, 2030. Uh, Dar, în orice caz, pentru noi eficiența energetică este foarte importantă în toate aceste uh, scenarii. În ce privește stocarea gazului și uh, capacitățile de stocare, mai ales la orele când consumul este redus, într-adevăr, trebuie să ne gândim la mai multe aspecte, să ne gândim că există capacități de stocare disponibile în Europa, deci uh, investițiile au fost deja făcute. Infrastructura pentru acestea, inclusiv la orele de vârf, a fost construită, deci iată, infrastructura există, deci câștigurile economice pentru utilizarea acestor, uh, acestor uzine și aceste, aceste infrastructuri sunt clare. Să nu uităm că uh, electricitatea uh, emite și dioxid de carbon. La fiecare uh, kilowatt uh, oră produs se emite dioxid de carbon. Deci uh, reducerea de emisii pe care le-am putea folosi prin folosirea gazului în locul cărbunelui, deci această reducere ar fi importantă. Ar fi o contribuție majoră la uh, obiectivele de mediu ale Europei. S-ar putea să apară probleme Uh, prețul la dioxid de carbon este mic, dacă el ar fi mai mare, atunci concurența ar arăta altfel și deci poate că ar fi bine ca mecanismele de capacitate să uh, meargă mână în mână cu norme privind uh, performanțele de emisii. Poate că aceasta ar fi direcția pe care am, ar trebui să o luăm dacă vrem să reducem dioxidul de carbon. Și, în fine, nu pot decât să confirm ce s-a spus în legătură cu potențialul de, pentru biogaz, dar, într-adevăr, el este real. Dar noi, uh, operatorii de infrastructură, nu avem decât un rol uh, limitat, dar sigur că dorim să ni-l asumăm. În ce privește lacunele din infrastructură, mesajul din partea noastră este foarte clar. Există câteva locuri, regiuni în Europa în care încă mai e nevoie de infrastructură, deci trebuie să investim acolo, dar mesajul pozitiv este că în majoritatea Europei uh, încă, uh, deci în majoritatea Europei avem infrastructură, deci trebuie să umplem lacunele. Mulțumim celor trei uh, experți pentru prezentările lor excelente și pentru răspunsurile succinte, dar cuprinzătoare. Mulțumim foarte mult. Timpul ne presează. Mulțumim. Și acum aș dori să îi rog pe următorii doi vorbitori să mi se alăture la prezidiu, domnul Tomislav Iurecovici și profesorul Van der Linde. Primul uh, discurs va viza uh, perspectiva autorităților de reglementare privind dependența de energie Europei și uh, Gal natura lichefiată pentru a îmbunătăți securitatea cu aprovizionare. E, uh, domnul reprezintă Consiliul Autorităților de Reglementare în domeniul energiei. Domnul Jurekovic ne onorează cu prezența. și uh, reprezintă în același timp și autoritatea de reglementare din Croația. El și-a petrecut uh, majoritatea carierei în acest domeniu, deci uh, mai ales în ce privește distribuirea cu gazului, furnizarea aprovizionării cu gaz la nivel uh, național și la nivel internațional. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul 10 minute. Îmi pare rău să vă spun aceasta. Vă mulțumesc. Deja am avut de-a face cu această limită în trecut, așa că a trebuit să-mi reduc prezentarea inițială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 doresc să spun că sunt unul dintre cei cinci vicepreședinți ai CER, Consiliului Organelor de Reglementare în domeniul energiei, uh, și reprezintă aici, deci, pe organele de reglementare în Consiliu, în care uh, cele 28 de organe de reglementare cooperează nu doar la agenția Comisiei. Uh, CER este al doilea organism în care agențiile de reglementare cooperează. Siguranța furnizării de energie a fost preocuparea noastră de ani de zile deja. Voi încerca în următoarele 7-8 minute să sar peste datele pe, în care v-au fost deja prezentate de vorbitorii mei foarte competenți. Voi încerca să vă spun care sunt temerile și analiza organelor de reglementare din Europa și care este rolul gazului natural lichefiat și modul în care se dezvoltă infrastructura pentru acesta, pentru că um, unul dintre verigi, una dintre verigile lipsă este tocmai în Croația. Este posibilul terminal, terminal energetic Organele de reglementare, în general, prezintă uh, o imagine complicată. Eu sper uh, să nu uh, cad în această capcană. Nu voi vorbi prea mult despre dependența în domeniul aprovizionării cu energie. Este o problemă recunoscută de organele de reglementare și probabil viitorul va aduce um, atât o reducere a rolului gazului, pentru că energiile regenerabile sunt din ce în ce mai prezente și deja și cererea de gaz din Europa a scăzut deja și poate va continua să scadă și astfel indirect se va rezolva uh, problema. Nu, se va, nu, se va, nu va dispărea complet, dar poate va scădea. Ați auzit deja suficiente lucruri despre dependența în domeniul energiei, așa că eu acum vă voi spune uh, Vă amintesc pe scurt că în 2016 ne-am Comisia Europeană a prezentat strategia europeană pentru stocarea gazului natural lichefiat și uh, Parlamentul a votat o rezoluție în octombrie pe acest subiect și aici se subliniază faptul că strategia Uniunii Europene este legată de rețele și uh, Uh, s-a vorbit despre importanța uh, gazului și stocării gazului. Organele de reglementare vorbesc mult despre acest subiect. Um, și s-au organizat în task force-uri. Eu sunt copreședinte al unuia dintre aceste task force-uri. E vorba uh, de task force-ul pentru siguranța aprovizionării cu gaz. Uh, și ne ocupăm de rolul gazului natural lichefiat pentru ameliorarea siguranței aprovizionării cu gaz. Importanța uh, gazului natural lichefiat uh, uh este legată de două elemente, două particularități. Acesta este unul dintre principalele elemente care influențează diversificarea uh, Uh, furnizării uh, sau aprovizionării cu gaz în Europa și, în al doilea rând, rolul gazului natural lichefiat uh, a fost dublu. Motivul pentru care există majoritatea infrastructurii este tocmai rolul flexibilității, posibilității de a folosi uh, gazul național, uh, natural lichefiat. Deci face parte din uh, business modelul folosit. Și, pe de altă parte, din 2009 încoace, tocmai această flexibilitate este principalul avantaj al LNG-ului. Dar trebuie să examinăm rolul acestuia și uh, din punctul de vedere al siguranței uh, aprovizionării cu energie, pentru că piața este oarecum Uh, rigidă la început, pentru că dacă ai nevoie de gazul natural richefiat, nu, prime, nu primești neapărat imediat, dar după ce uh, te-ai aprovizionat, îl ai la dispoziție. Și, bineînțeles, ne, ne-am concentrat pe rolul acestuia în ceea ce privește siguranța aprovizionării. Trebuie să ținem cont de partea legată de contractarea gazului natural lichefiat și cea legată de stocare. Aș spune că există două fețe ale medaliei, deci pe de o parte nu poți să umpli la 100% din nivel un terminal, dar trebuie să ai posibilitatea să transporti Uh, gazul lichefiat acolo unde e nevoie de el. Deci, din punctul de vedere al organelor de reglementare, trebuie să ținem cont de uh, um, această caracteristică. Deci, uh, acesta este un instrument de flexibilitate care poate fi folosit ca atare. Care sunt problemele legate de cadrul de reglementare? Întrebarea este, poate gazul lichefiat să fie mobilizat de pe termen scurt pe termen lung. Deci, dacă dorești să asiguri siguranța aprovizionării cu energie, e nevoie de investiții, mai ales în infrastructură. Și asta se încearcă să se facă în estul și sud-estul Europei, care uh, Um, este tocmai zona în care încă lipsesc infrastructuri pentru a asigura siguranța furnizării. Cum putem include dimensiunea regională în um, și cum o putem integra pentru a palia anumite carențe de infrastructură. Organele de reglementare trebuie mai întâi să răspundă uh, problemelor pieței de pe piața internă, deci organele de reglementare lucrează pentru clienți. Deci uh, siguranța provizionării lor este principala noastră problemă. Uh, care sunt concluziile analizei organelor de reglementare? Gazul echefiat este o sursă principală uh, de gaz pentru diversificare, dar trebuie să se combine Uh, posibilitatea de contractare a gazului cefiat și posibilitatea de a-l folosi mai ales în situații de criză și pentru asta nevoie de mai multe informații și transparență. S-au creat platformele de transparență în ultima vreme, astfel um, actorii de pe piață pot să vadă unde uh, este disponibil gaz, de unde pot să-l obțină și care sunt infrastructurile pe care le pot folosi S-a propus chiar că platforma de schimburi de informații să fie folosită uh, ca model uh, pentru uh, ca punct unic de schimb al informațiilor. Să nu uităm de conceptul evaluării uh, de uh, risc, prevenirea riscurilor și planuri de, de urgență. Este clar că cazul Ichefia trebuie să facă parte din acest plan și trebuie să joace un rol regional. De aceea este atât de important ca regiunile împreună uh, să evalueze rolul pe care poate juca gazul lichefiat. Deci, astfel, conceptul gazului lichefiat poate fi folosit mai eficient. S-a vorbit mult despre infrastructură, deci nu voi intra eu mult în detalii, voi spune doar că mm, organele de reglementare mai au o problemă cu scăderea consumului de gaz. Ehm, se stochează din ce în ce mai puțin gaz în infrastructuri, de unde apare ehm, pericolul ca aceste active să nu mai fi folosite. Nu e vorba doar de conducte, poate să apară un cerc vicios. Dacă cererea e mai mică și producția este mai mică, scad um, tarifele și astfel conductele sunt mai puțin folosite și uneori chiar trebuie să fie scoase din uz, poate, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat. Deci, un nou terminal de gaz lichefiat într-o anumită țară trebuie uh, să se bazeze pe un nivel minim al cererii, dar și pe un anumit nivel de securitate a aprovizionării. Dacă nu, se riscă ca infrastructura respectivă la un moment dat să nu mai fie necesară. Organele de reglementare întotdeauna au examinat uh, situațiile individuale și le-au integrat într-un uh, concept regional. Și în acest sens doresc să vă dau un exemplu. Este vorba de proiectul din Croația, pentru că cred că are legătură cu toate preocupările pe care le-am menționat. Se spune că în anumite situații în care cererea pe piață uh, dacă cererea de pe piață nu arată că e nevoie de proiect, este greu să fie uh, lansat. Acum, preocupările sunt dacă există o siguranță a cererii pentru a oferi certitudinea că diferitele elemente de infrastructură vor fi cum adevărat necesare, cum ar fi terminalul de gaz lichefiat. Deci, cu sprijinul Uniunii Europene, regiunile trebuie ca împreună să dea un ultim imbold acestui proiect de infrastructură. Dacă nu, în Croația revine, ajungem la situația în care Eh, eh, tarifele sunt aproape prohibitive din cauza faptului că ehm, conductele costă foarte mult și riscă să se pună în pericol însăși posibilitatea sistemului de a funcționa în mod competitiv la un moment dat. Deci, care sunt eh, provocările? Ele sunt legate de realitățile geopolitice, de nesiguranța dacă rolul viitor, dacă se va, va continua cu uh, modelul de infrastructură așa cum este el acum, sau trebuie să privilegiem modelele regionale? Sper că voi putea răspunde mai mult la aceste întrebări uh, după ce voi asculta intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru excelenta prezentare, a fost foarte clară. Domnul Van der Linde este director la Klingendal International Energy Program din 2001 uh, și profesor de geopolitică și gestionarea surselor de energie la, la Universitatea din Groningen din 2004. și a colaborat cu Institutul pentru Studii în domeniul energiei din Oxford. Deci, iată, o a doua invitată de la care a uh, lucrat și acest institut de la Oxford. și cu Institutul pentru Afaceri Internaționale Chatham House de la Londra, tot acum câțiva ani. Deci, subiectul despre care ne vorbi este foarte important. Sunt principiile fundamentale ale pieței gazului în Europa perspective pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz. Da, într-adevăr, este importantă această diversificare. Vă rog. And thank you for inviting me here. Um... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație. Voi încerca să respect regula celor 10 minute. S-a vorbit deja mult despre piețele, piața gazului natural uh, lichefiat și oferta mare de pe această piață. Grupul uh, meu de la Haga, din țările de jos, uh, țările de jos se află în continuare pe continentul european, deci nu, nu vorbiți despre mine ca fiind un reprezentant al insulelor, insulelor britanice, nici pe departe. Eu sunt din Hanga, Haga. Studiile acestui centru sunt disponibile tuturor. Deci, echipa de lucru de la Haga a ajuns la următoarea concluzie sau următoarele concluzii. Am decis că dacă vrem să înțelegem importurile viitoare de gaz, trebuie să înțelegem mai întâi de toate cererea de gaz în Europa. Uh, și ne-am dat seama că există multe informații care trebuie să fie incluse în aceste scenarii ale importului pe viitor. Și problema absenței acestor scenarii uh, cât de cât aproape de realitate îi afectează și pe oamenii de afaceri. Există oameni de afaceri care se tem de riscul crescut din Europa, date fiind uh, perspectivele nu neapărat clare în ceea ce privește uh, necesitatea de gaze naturale pe viitor. Am încercat să lucrăm cu scenariile Organizației Internaționale a Energiei, și uh, pe baza acestor scenarii am, uh, noi am reușit uh, să ajungem la niște rezultate cât de cât coerente. marea problemă cu care ne confruntăm noi este tocmai lipsa de date sau lipsa de transparență a datelor și, bineînțeles, această lipsă a datelor se reflectă și la nivelul energiilor regenerabile, dar afectează în special piața gazelor. Mi se pare că e o mare, mare uh, problemă această lipsă de transparență. Toată lumea spune că cererea sau importurile de gaze naturale va, vor crește pe viitor, dar deocamdată nu există date clare în acest sens. Asta deja s-a spus și voi trece peste partea aceasta a prezentării mele. Suntem cu toții de acord că noile gazoducte din uh, jurul Europei nu vor fi neapărat de ajutor pe viitor. În continuare vom depinde de Rusia în măsura în care um, furnizarea uh, de gaz rusesc va rămâne una uh, flexibilă. Trebuie văzut dacă producția suplimentară a, de gaz rusesc va ajunge într-adevăr în Europa sau nu pe viitor. Deci e clar că competiția pe viitor va, va fi una între gazul natural echiviat uh, și uh, gazele naturale importate în Europa. Uneori e, e ca și cum n-am crede în regulile pieței uh, interne De ce spun uh, asta? Spun asta pentru că există deja o serie de reguli uh, în vigoare pe piața internă care, ar, uh, odată pusă în aplicare, ne-ar putea ajuta să trecem peste provocările legate de furnizarea de gaze. Um, există alternative la, la gazele rusești oferite tocmai de cadrul de reglementare european, uh, resurse pe care sau posibilități pe care le putem uh, folosi. Dar, bineînțeles, uh, piața internă trebuie să fie finalizată, ceea ce nu se întâmplă în momentul de față. Voi trece peste gazul natural licheviat pentru că vreau să mă refer la securitatea aprovizionării. Un lucru important în context este următorul. Geopolitica este considerată de către majoritate a fi esențială în context. Asta chiar dacă de cele mai multe ori securitatea furnizării depinde de diferite aspecte operaționale. Și după aceea mai există și uh, securitatea uh, aprovizionării din perspectiva strategică, după aceea din perspectiva geopolitică și mai există și perspectiva pe termen lung. Dacă toate tipurile acestea de siguranță sunt uh, cumva melanj, uh, uh melanjate, uh, discuția s-ar putea să devină atât de complexă încât nimeni să nu mai înțeleagă despre ce este vorba. Și tocmai de aceea eu consider că trebuie să, vin, să devin, devenim mai preciși în afirmațiile noastre, să vorbim despre operaționale, despre securitate operațională sau strategică sau geopolitică sau pe termen lung. Și Bine, aveți toate slide-urile la dispoziție. Vă rog să nu, vă, să nu intrați în, în panică în cazul în care trec prea repede peste un slide. Dar dacă ne uităm la sistem și am ascultat uh, prezentarea Institutului de la Oxford și uh, prezentarea reprezentantului Organizației Internaționale a Energiei, ne dăm seama că până în 2023-2025 piața internațională de gaz va beneficia de o ofertă largă. Vedem că avem uh, GNL, s-ar putea să avem GNL din Australia, din Statele Unite ale Americii, după aceea Uh, consumul de gaz în uh, China nu este chiar atât de mare, prin urmare lucrul acesta ne, ne ajută. Deci iată de ce uh, considerăm că până prin 2025 situația este relativ stabilă și mai considerăm că și Rusia are vreo 100 vreo 100 de miliarde de metri cub care ar putea ajunge în Europa. Deci, iată situația, s-a mai relaxat uh, din punctul de vedere al uh, uh, diversității surselor de aprovizionare. Această relaxare vine din reformele care au fost deja puse în aplicare, interconexiunile realizate. Deci, Până în 2025, iată, ne bucurăm de uh, Uh, o gamă largă de opțiuni. Am pus uh, accentul pe lucrul acesta, lucru care este absolut esențial din punctul meu de vedere. Majoritatea zonelor Europei vor beneficia de posibilitatea aceasta a alegerii opțiunilor care le stau la dispoziție. Trebuie să profităm de, de lucrul acesta. Avem așadar o rată de securitate a aprovizionării uh, relativ uh, ridicată, un lucru demn de semnalat. Da, ce vom face în perioada aceasta de avacilor grase de care ne, ne, de care ne bucurăm? Pentru că ne aflăm într-o piață prelungită a cumpărătorilor în care uh, Cererea este relativ stabilă, oferta este mare, lichiditatea este de asemenea mare, vedem că există competiție și uh, uh, competiția face până la urmă ca cota de piață a oricărui furnizor să fie irelevantă. Deci nu, nu ne interesează neapărat uh, Um, furnizorul atâta timp cât uh, știm clar că competiția există pe piață. Dacă um, dispar obstacolele în cazul, în calea competiției, dacă există investiții private, dacă există terminali, terminale, etc., ei, dacă eliminăm aceste obstacole în cazul uh, competiției, toate bune și frumoase, uh, Um, actorii își vor asuma riscurile și uh, piața avea, avea de câștigat. Dar această perioadă a vacilor grase s-ar putea să nu dureze pe termen nelimitat. Și uh, tocmai la lucrul acesta ar trebui să vă gândiți uh, dumneavoastră. Iată, avem acum sau aveți acum timp la dispoziție pentru a vă gândi la ce se va întâmpla în, în momentul în care piața se va restrânge. Bine, totul va depinde de cum anume se va restrânge piața. Totul depinde până la urmă de Asia. Dacă Asia uh, va opta pentru modelul haburilor, uh, uh, atunci furnizarea cu GNL a Europei nu avea neapărat de suferit. Dacă însă Asia va opta pentru un alt un alt model pentru contracte pe termen lung, pentru furnizarea GNL-ului, atunci se prea poate ca Europa să nu se mai bucure la fel de, mult, de la fel de multe opțiuni precum în momentul de față. În momentul de față nu există neapărat un apetit crescut pentru contractele pe termen lung, asta datorită politicii pentru 2030, datorită incertitudinilor care uh, rezultă din această politică, dar și din pricina faptului că operatorii de pe piața de gaze din Europa au fost slăbiți din 2008 în coace, prin urmare nu sunt neapărat uh, extraordinar de uh, rezistenți. Chiar vă sugerez să vă gândiți la cum anume puteți aj- ajuta aceste companii europene. Ați putea, uh, spre exemplu, ca și în trecut, să permiteți anumitor companii să facă achiziții de gaz în comun, să aibă astfel o putere de cumpărare mai uh, ridicată, lucruri de genul acesta ar putea ajuta companiile europene să fie competitive în comparație cu uh, cumpărătorii asiatici. Mulțumim pentru aceste foarte bune prezentări. Trecem acum la întrebări. Uh, publicul are ocazia să adreseze întrebări. Ei, dați-mi voie să adresez eu două întrebări scurte celui de-al doilea vorbitor. Pe unul dintre slide-urile noastre cu privire la terminalurile de GNL-uri, terminalele de treneluri, n-ați menționat sau n-ați inclus un uh, terminal care lucrează sau funcționează de vreo 2 ani de zile încoace în Polonia. Este vreo, vreo motiv pentru această omisie, omisiune? Acest terminal funcționează de vreo 2 ani încoace, deci nu e un terminal uh, nou-nouț. Nu sunt prea multe terminale în uh, zona noastră, mai există unul în Claipeda, uh, în Lituania, și uh, acest al doilea din Polonia. Deci e foarte important, uh, ter- uh, e foarte important terminalul. Și am o întrebare și pentru autoritățile de reglementare. Ce părere aveți despre prețurile la gaze nereglementate la nivelul tuturor statelor uh, membre ale Uniunii Europene? Bineînțeles, părerea autorităților de reglementare este absolut uh, esențială. Din perspectiva aceasta securității, care este uh, atitudinea dumneavoastră? Aveți cuvântul, stimată doamnă. Aveți dreptate? Vreți o copie nouă? Da, aveți dreptate. Ca să Bine, am, am ratat pur și simplu. Thank you so much. Well, if the question was... Întrebarea a fost generală și deci ce vă pot spune este că toate autoritățile de reglementare conlucrează pentru a obține o eliminarea finală de a, a prețului regulat, a prețului reglementat. Prețul reglementat Mm, nu respectă principiile pieței și uh, denaturează uh, funcționarea pieței. Dar e clar că el nu va dispărea de la sine dacă autoritățile de reglementare nu vor înțelege că e nevoie de un set minim de condiții pentru a uh, elimina acest preț reglementat. Am uitat uh, însă ceva, de fapt n-am citit de pe diapozitiv, uh, era uh, prețuri abordabile. Uh, am înțeles, inclusiv uh, și, uh, în ce privește uh, securitatea provizionării. dacă vii cu soluții de piață, deci să nu intervii pe piață, să nu propui uh, uh, măsuri de tip subvenții sau intervenții și așa mai departe, prin faptul că liberalizezi prețurile, ajungi la anumite prețuri care în anumite state membre, pentru anumite categorii de populație, nu sunt abordabile, nu sunt uh, suportabile. Deci există acest proces pentru a ajunge la o situație în care să existe un preț normal abordabil. Apoi, dacă ajutăm uh, securitatea provizionării cu energie, da, eu cred că da, pentru că vom avea energie uh, pe infrastructură. Sigur că s-ar putea să punem în pericol uh, prețurile abordabile. Deci nu e o chestiune foarte simplă, pe termen lung, cu siguranță. Mulțumesc. Și eu cred că nu e o întrebare ușoară. Fiecare autoritate de reglementare ar putea să spună acest lucru foarte deschis. Mulțumim ambilor vorbitori. Very clear uh, speeches. Uh, Discursuri extrem de interesante. Nu cred că totul este foarte clar, dar în orice caz, um, tema uh, atelierului nostru era independența energetică a Uniunii Europene, securitatea de aprovizionare și diversificarea surselor. Haideți să schimbăm însă următoarele puncte de până de zi. În primul rând, raport cu privire la negocierile nu în curs, ci finalizate în ce privește piețele de roaming. Doamna raportor, Mia Petra Cumpula Natri, aveți cuvântul. Da. Chiar înainte v-am prezentat ca la Oscar. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt voi vorbi, pentru că cu toții ați observat, poate că am finalizat negocierile în trialog cu privire la a treia rundă, marțea trecută, și trebuie să vă spun că am obținut un acord minunat colegilor Rubich, Toșenovski, Ferreira, Raymond, Borelien și Fontana. Am avut o echipă de negociere foarte bună, foarte puternică, am strâns rândurile și am uh, avut și o președinție receptivă. Ne-am orientat pe viitor, sigur, datorită faptului că există prețuri diferite la diverse operatori în diverse state membre, dar dacă ne uităm la reacțiile de după Uh, rezultate obținute, persistă părerile. Deci dacă dorim ca uh, tehnologia de tip 5G uh, merge în viitor, e vorba de un uh, gigabit în 8 secunde, Ehm, credem că costul de 7,7 euro încă rămâne prea mare, dar trebuie să ne adaptăm și la piață, la realitatea de pe piața de astăzi. Și deci ne doream să avem o revizuire a acestui uh, text legislativ uh, la sfârșitul 2019. Deci să avem revizuirea uh, cu o propunere legislativă dacă se consideră că e necesar. Deci, pe ansamblu, am adus mai multă transparență și le-am arătat oamenilor ce înseamnă în mod concret piața unică. Dar a mai existat uh, un subiect foarte controversat. Știți că Comisia voia 8,5 din partea Comisiei noastre. Noi voiam să mergem de la 41 la 2,2 euro. Deci diferențele între noi erau foarte mari. Și la Consiliul la fel, de la 10 la 5 deci rog colegii de la comisia noastră să accepte această, acest pachet pentru că am reușit să înjumătățim prețul din propunerea inițială a comisiei. Avem și posibilitatea să facem o evaluare a prețurilor dacă piața funcționează. Ne dorim ca Europa să fie digitalizată și uh, ne dorim ca clienții sau uh, consumatorii europeni să nu fie obligați să treacă de la un uh, telefon la altul când uh, trec frontiera. Deci uh, noi uh, suntem cei care trebuie să ne asigurăm că viitorul Europei este digital. Deci, cu o echipă puternică poți obține rezultate foarte bune la Parlament. Le mulțumesc uh, colegilor și mulțumesc și Comisiei pentru sprijinul acordat. Ne îndreptăm, deci, cu uh, acest pas înspre viitor. Mulțumesc, domnul Rubic, raportorii alternativi. Vreau să-i mulțumesc din suflet lui uh, Iergi Puzic care a condus într-o manieră optimă trialogul. De fapt, am avut trei runde de trialog. Ultima s-a terminat la ora 1, dimine- 1 uh, dimineața. Raportoarea noastră a fost extra- extraordinară. Vreau să-ți mulțumesc din suflet, dar vreau să le mulțumesc și celorlaltor colegi. Iată, a fost o experiență deosebit de plăcută Parlamentul European a condus negocierile ca echipă, lucru remarcabil. Știm prea mult că s-a bătut cale lungă de la prețurile acelea stabilite de către oligopoluri, de către diferiți operatori dominanți, prețuri exorbitante. Iată, am bătut cale lungă în cei 10 ani în care am tot luptat împotriva rom- roamingului sau taxelor de roaming. Iată, am reușit după această bătălie îndelungată să obținem niște rezultate optime. Am reușit, de fapt, să obținem niște succesuri uh, pe parcursul acestei, uh, acestei lupte am reușit să scădem, spre exemplu, tarifele achitate de uh, cei care aveau nevoie de trafic de date uh, pe teritoriul altor, altor state. Am reușit să obținem lucrul acesta și iată am ajuns până la urmă la rezultatul final, rezultatul pe care ni-l doream, până la urmă abolirea taxelor acestora de roaming. Trebuie însă să recunoaștem că n-am reușit să încheiem uh, piața unică digitală. Nu putem cumpăra aceeași tip de cartelă SIM uh, oriunde în Europa, nu putem alege cel mai optim tarif uh, oriunde ne-am aflat în Europa. Probabil că acesta este următorul pas E însă important ca prin uh, măsurile noastre să-i protejăm atât pe consumatori cât și pe operatori, în special pe cei uh, mici. Trebuie să le permitem și pe viitor acestor operatori mici să funcționeze pe piață. Ehm, din păcate, am uh, în, sau din fericire am reușit să obținem niște tarife cât mai uh, echitabile cu putință pentru giga, gigabyte. Uh, în trecut, uh, un gigabyte în, în roaming costa vreo 50 de euro. Între timp am ajuns la o, o taxă mult, mult, mult mai scăzută. Deci, iată, pe capitol, la capitolul piață cu ridicata am reușit uh, încet, încet să mergem înainte și începem acum să schimbăm lucrurile și la capitolul piață cu amănuntul și sperăm că trecerea la 5G ne va ajuta și mai mult. Vă mulțumim mult. Urmează domnul Toșenovski. Eu, bych také chtěl velmi ocenit. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc uh, raportoarei pentru imensa răbdare de care a dat dovadă. Mia Petra a lucrat uh, câteodată până la 1 noaptea, a avut foarte, a fost foarte răbdătoare și a prezentat uh, uh, metodic toate propunerile nimeni nu a fost în stare să evalueze cu adevărat efortul pe care le a depus, dar în orice caz o să ne amintim întotdeauna cu plăcere uh, de aceste negocieri, care vă pot spune că nu au fost neapărat agreabile la fața locului, dar această victorie uh, ți se datorează și ție, Jerzy, pentru că ne-ai uh, sprijinit, ai fost de partea noastră în, acest, în această lungă negociere. Uh, în legătură cu subiectul concret, uh, această diferență de prețuri în Europa, am încercat întotdeauna să nu uh, reglementăm în mod excesiv piețele, dar există totuși aceste diferențe foarte mari și cred că prin acest dosar am reușit să ne facem datoria. Am fost adesea obligație să uh, Uh, apelăm și la mari actori, uh, marile companii pentru a obține aceste rezultate. Dar în orice caz am reușit să inversăm curba care cred că ne va permite să ajungem la un preț mai bun uh, pentru consumator. Prețurile mini, minime. În 2019 va avea loc această revizuire pentru a vedea dacă nu am uh, exagerat tarifele, dacă să vedem uh, care vor fi prețurile cu ridicata și cu amănuntul. Practic, uh, aceasta este miza, pentru că piața este foarte mare. Aș dori încă o dată să mulțumesc colegilor Miei, Petra, lui uh, Paul și chiar ție, Ierzi, mulțumesc pentru toate aceste progrese obținute, pentru că la un moment dat, la miezul nopții, ne amintesc că uh, ne pierdusem speranța, deci încă o dată mulțumesc pentru această echipă de negociere perfectă, cu adevărat. Mulțumesc, doamna Griffin, uh, pentru întrebări și observații. Mulțumesc, doamne președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc mie Petra și tuturor colegilor din toate grupurile politice pentru o adevărată mare victorie și doream să transmit și un mesaj UKIP-ului și celor care sunt pentru Brexit Faptul că vom ieși din piața unică va fi un imens dezavantaj, o lovitură pentru companiile și pentru cetățenii britanici. Deci nu vom mai putea coopera împreună 28 de state membre. Mulțumesc. Ia, Petra. Da. Am citit uh, că în The Guardian s-a publicat un articol Um, felul în care uh, Brexitul va afecta piața internă. Vă pot spune că operatorul meu de acasă, deci dacă mă duc în Serbia, mă costă 24 de euro minutul dacă sun acasă. Dacă mă duc în Croația, costă 76 de cenți și în 2017 va fi gratis. Nu știu cât va costa uh, să uh, sun în Regatul Unit, deci dacă uh, va exista așa, așa numitul hard, hard Brexit. Mm, câteodată ni se pare că e greu să explici în ce constă piața unică. Deci, iată, de această dată avem uh, ceva concret. În ce privește prețul datelor, dacă mă duc la, în Serbia și folosesc un giga, prețul este de 9900 de euro. Mulțumesc! Și încă o dată felicitări doamnei raportor, felicitări tuturor raportorilor alternativi și, bineînțeles, felicitări Comisiei ITRE pentru că a fost răspunderea noastră comună a tuturor. Practic, cu toții vom vota acest progres și am reușit să obținem ce uh, ne doream. Deci, mulțumim încă o dată, felicitări tuturor. Și acum ne întoarcem la punctul 4, standardele europene pune în aplicare a regulamentului principal. Raportorul nostru este domnul Hans Olaf Henkel. Aș dori să vă reamintesc un aspect foarte important. Suntem uh, comisie asociată, dar în baza regulii 54, ceea ce înseamnă că competențele exclusive ne revin în ce privește uh, normele ACT precum cloud computing, 5G, uh, deci rețele de comunicare, 5G, uh, cyber security și datele. Și de asemenea avem și competențe exclusive cu privire la inovarea și orizontul 2020 din uh, inițiativa de standardizare comună și avem și competențe comune în ce privește normele ICT privind internetul obiectelor, pentru că avem competențe cu uh, Comisia IMCO uh, pe acest dosar. Și bineînțeles că în avizul nostru putem să uh, influențăm și alte, uh, alte aspecte, dar nu atât de puternic precum cele pe care le-am menționat uh, în lista pe care tocmai am citit-o. Raportorul nostru, domnul Henkel, aveți cuvântul. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Într-adevăr, astăzi discutăm avizul ITRE privind standardizarea Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi discutăm avizul ITRE privind standardizarea, mai ales în domeniul tehnologiilor informaticii și comunicării și doresc să vă mulțumesc raportorul din umbră uh, că au participat la prima reuniune raportorului din umbră și am încercat să țin cont de punctul lor de vedere pentru a pregăti un raport echilibrat. Până acum, feedback-ul primit de la actorii interesat a fost unul pozitiv dar sunt convins că mai e nevoie de ajustări, de adăugiri și doresc să vă spun că termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine la ora 18. Doresc să subliniez câteva dintre principalele idei. Întâi, subliniem importanța strategică a standardizării în domeniul ICT pentru creștere și inovare în Europa. Subliniem de asemenea importanța interoperabilității pentru funcționarea economiei digitale și spunem că performanța echipamentelor, soluțiile tehnice și serviciile au o egală importanță. Recunoaștem succesul mecanismului voluntar de standardizare de la nivel european pentru atingerea de standarde comune ca și anumite domenii prioritare au fost identificate de comisie uh, ca fiind tehnologiile esențiale, cum ar fi sistemele de electronice de sănătate, sistemele în domeniul transporturilor și e-government integrarea sectorilor verticale în standardizarea din uh, domeniul informaticii și comunicării este în continuare o provocare pentru care trebuie să se găsească soluții. De aceea cerem eforturi continue pentru a asigura IMM-urilor uh, un acces simplificat și o abordare colaborativă pentru integrarea acestora în standardizarea ICT. Ne bucurăm de eforturile făcute pentru a oferi un acces uh, facil uh, uh, IMM-urilor europene, de exemplu, scăzând nivelul taxelor pe care trebuie să le plătească acestea și o strategie pe termen lung pentru colaborarea intersectorială. Cerem tuturor părților să facă să funcționeze această colaborare, ceea ce nu înseamnă că avem neapărat nevoie de un singur organism european de standardizare sau de o politică unică, dar cele care există și funcționează bine trebuie să funcționeze bine împreună împreună. Și cerem în același timp o prezență uh, crescută și optimizată a Uniunii Europene în organismele internaționale de standardizare pentru a porta un dialog continuu între Comisie, Parlament, Consiliu și organizațiile de standardizare în legătură cu progresele pe care le facem în atingerea obiectivelor noastre prioritare. Având în vedere că standardele sunt globale, am cerem Comisiei să identifice parteneri internaționali care au o agendă comună pentru armonizare în domeniul de interes comun, inclusiv pentru cloud computing sau um, securitatea uh, cibernetică. Uh, în fine, cerem o politică echilibrată în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Am identificat nevoia unei abordări bazate uh, pe elemente concrete, inclusiv pentru cadrul de licențe, pentru a asigura un, existența unui sistem dinamic și uh, cerem comisiei um, să sprijine veniturile pe baza obținute din investiții. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentare și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, domnul Ispirachi de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului raportor Henkel pentru excelentul proiect de raport, pentru foarte bună colaborare Doresc să vă spun că domnul raportor a ținut cont de ideile noastre și a acoperit în avizul său majoritatea aspectelor discuțiilor din uh, reuniunea raportorilor din umbră. Um, amendamentele pe care le voi depune în numele PPE-ului uh, s-au regăsit în discuția noastră a raportorilor din umbră și au obiectivul să uh, facă mai multe pentru IMM-uri și consumatori. Trebuie să ținem cont de globalizare, de interesul IMM-urilor și de interesul consumatorilor și protecția consumatorilor. Și suntem cu, cu toții de acord că standardizarea în acest domeniu este de importanță strategică și trebuie să facem toate eforturile pentru ca aceasta să fie mai eficientă. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, domnule Henkel. Vă mulțumesc. În numele grupului S și D are cuvântul doamna Griffin. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru modul în care a cooperat cu noi toți. A fost o plăcere să colaborăm la acest dosar. Și, într-adevăr, amendamentele pe care le vom depune au obiectivul de a uh, aduce ceva în plus la cele uh, decise deja. Obiectivul este să, cre- să se creeze uh, un cadru cu standarde voluntare uh, care să țină cont de piață și orientate spre consens. Ar fi imposibil ca Uniunea Europeană uh, să folosească toate instrumentele inteligente integrate și să aibă o adevărată industrie digitală fără un sistem de standarde deschise care să funcționeze. Standardele trebuie să sprijine comunicațiile, uh, tehnologiile de cloud și uh, să aducă un plus în domeniul securității cibergetice. Dorim mai multă standardizare la nivel european și mai multă implicare a organelor uh, europene de standardizare în dialogul interinstituțional. Din punct de vedere fundamental, fundamental, uh, inovarea, cercetarea și dezvoltarea se bazează pe transferurile de tehnologie. Fără standarde deschise și accesibile, Uniunea Europeană nu va reuși să-și realizeze uh, avantajul competitiv la nivel global și industriile noastre vor avea de pierdut. Sperăm să cooperăm în continuare și mulțumesc încă o dată raportorului. Mulțumesc! Urmează doamna Corafa van Nieuwenhuizen de la ARDE. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc uh, să încep mulțumind domnului raportor Henkel pentru tot ceea ce a făcut. Suntem cu toții de acord că proiectul de, raportul este, de, de aviz este foarte bun, echilibrat și ține cont de contextul internațional cere un proces de standardizare rapid și recunoaște faptul că standardele nu trebuie să fie uh, impuse de sus în jos. Este un lucru important și ne bucurăm că s-au inclus toate aceste elemente de către domnul raportor. Poate observați în legătură cu avizul E păcat că nu se menționează, nu se spune de ce este important uh, să se sporească eforturile de standardizare în domeniul ICT. Importanța crucială a standardelor în economia digitală și pentru finalizarea pieței unice este angajamentul Comisiei ITRE, cred eu, și poate uh, putem să spunem acest lucru colegilor de la IMCO s-a spus uh, că uh, se, se va, traficul pe internet va crește exponențial uh, și e nevoie de standarde bune. Vom vorbi și despre uh, comunicarea uh, 5G, despre tehnologie de cloud, despre uh, securitatea în domeniul cibernetic și așa mai departe. Și pentru toate acestea, standardele de calitate sunt importante. Standardizarea depinde de posibilitatea uh, de a oferi, de a Uh, oferi uh, licențe în condiții financiare echitabile. Fără o remunerație echitabilă, nu vor exista stimulente ca furnizorii de tehnologie să investească în cercetare și, bineînțeles, aceste reguli trebuie să fie aceleași pentru toată lumea, indiferent de statut, în dezvoltarea standardelor. Deci companiile care creează standarde trebuie să poată să o facă, dar și uh, Um, universitățile sau alte organisme. Dacă se folosește mecanismul corect um, și anume uh, standardele deschise, sistemul va funcționa. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Sirichioti, raportor și coordonator la GUE. Mulțumesc, domnule președinte, din partea grupului meu, GUE, pot să vă spun că acest aviz, în ceea ce privește standardizarea, trebuie să pună accentul pe persoana umană. Obiectivul standardelor este să fie în uh, slujba societății și a oamenilor și a IMM-urilor. Din păcate, procedura de standardizare este azi foarte complicată și considerăm că servesc mai repede obiectivul consolidării uh, pieței interne. Rezultatul este că profită de pe urma acestora mai ales companiile mari, firmele multinaționale. Situația trebuie să se schimbe. Standardizarea trebuie să fie în interesul societății, să sprijine economia reală, să promoveze reindustrializarea și să ajute la crearea de noi locuri de muncă de calitate să permită creșterea standardelor de siguranță și calitate și să încurajeze cercetarea să promoveze, să, să fie promovate în domeniul uh, sănătății electronice, rețelelor inteligente de energie și sistemele uh, publice inteligente de transport. Este important să ne asigurăm că standardele din Uniunea Europeană nu vor funcționa în detrimentul IMM-urilor, care astăzi uh, au de suportat o povară mare din cauza standardelor, trebuie să sprijinim IMM-urile pentru că ele se poate să folosească standardele pentru a se dezvolta prin intermediul noilor tehnologii. În fine, este foarte important să se țină cont de toți partenerii sociali în stabilirea acestor standarde, uh, să fie ascultate și sindicatele și asociațiile de consumatori, precum și să se țină cont de punctul de vedere al comunității, uh, comunităților locale. Vom depune amendamente în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru observații și acum dau cuvântul raportorului nostru. Nu, nu, am uitat să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnul Davila González. Vă rog. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun doar că ne bucurăm de această contribuție a Comisiei Entry la, la raportul inițiativă privind standardizarea în Uniunea Europeană din punctul de vedere a standardizării în domeniul ICT și ne bucurăm de observațiile făcute de domnul raportor Henkel și ceilalți colegii săi. Considerăm că sistemul european de standardizare este un atu al competitivității europene pentru creștere și inovare. Este un sistem recunoscut la nivel global pentru că se bazează pe principii care funcționează, sunt uh, orientate spre consens, sunt sisteme standarde deschise și încurajează cooperarea internațională. Oferă valoare adăugată politicilor europene, mai ales în domeniul pieței unice și pieții unice digitale. Acestea fiind spuse, considerăm de asemenea că ne confruntăm cu un context global uh, complicat, în economic care afectează toate sectoarele, inclusiv sectorul ICT. Și schimbările tehnologice sunt din ce în ce mai rapide. Um, deci tehnologia evoluează foarte rapid, um, avem din ce în ce mai multe um, organisme de standardizare, mai ales în domeniul uh, tehnologiilor um, informatice și comunicărilor. Există loc pentru uh, deci, uh, actorii interesați și standardele europene trebuie să se adapteze mai bine la aceste realități pentru a-și păstra competitivitatea și a-și uh, ameliora modul de funcționare pentru a dezvolta la timp standardele necesare, având interese, în vedere interesele actorilor interesați și pentru a face față provocărilor. Ne bucurăm de contribuția deputaților și a Parlamentului European prin intermediul acestui aviz, care va fi îmbunătățit de amendamente și vom coopera în continuare cu Parlamentul European, cu instituțiile europene și cu Comunitatea Europeană de Standardizare pentru a atinge aceste obiective. Mulțumesc! You very much. Mulțumesc pentru această luare de poziție în numele Comisiei Europene și acum dau din nou cuvântul raportorului nostru, domnul Henkel. colleague Henkel. Uh, do you have any remarks for the end? Mai aveți observații în încheiere? Nu? So you like everything what we said? Great. Uh, um, 7 February. Mulțumesc. Deci termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 februarie, ora 18. Sunt informații importante. Deci 7 februarie, mâine, la ora 18. Votul la ITRE va avea loc pe 22 sau 23 martie. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și trecem la un alt subiect, unul foarte important. E vorba de revizuirea cadrului privind comunicațiile electronice. Prezentare de către domnul director Anthony Whelan de la Comisia Europeană. Uh, un subiect foarte important, dar în sală se află cei patru raportori. Doamna Pilar de Castillo este alături de noi, care se ocupă de Codul European al Comunicațiilor Electronice, domnul Evgen Toșenovski, uh, privind organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, domnul Carlos Zoriniu, care se ocupă de Wi-Fi for EU și domnul Boni, care se ocupă de gigabit și 5G. Um, al patrulea este un raport legislativ. Imediat după reuniunea Comisiei ITRE va începe trilogul cu Comisia Europeană și Consiliul pe tema siguranței aprovizionării cu energie în calitate de președinte la ITRE și raportor nu e deloc ușor și trebuie să mă pregătesc. Pentru că poziția Consiliului e destul de, probabil destul de depărtată de a noastră și trebuie să începem, să pornim cu dreptul în negociere, așa că trebuie să plec. Îmi cer scuze. Pilar, Evgen, Carlos și Uh, Uh, Mihal, pentru că nu voi fi prezent în următoarea oră și jumătate alături de dumneavoastră, dar aș dori să o loc pe colega noastră, Pilar del Castillo, să prezideze ședința. Îmi cer scuze, trebuie neapărat să mă pregătesc uh, pe tema siguranței aprovizionării cu energie pentru acest prim trilog. Uh, primul, dar cu siguranță nu și ultimul. Mulțumesc, ne vedem data viitoare și acum Pilar vă va spune tot ce e de spus. Well, um, colleagues, we have this exceptional uh, circumstance. For... Stimați colegi, iată, președintele nostru este președintele delegației uh, Parlamentului European uh, la acest uh, trialog. Iată, trebuie, tocmai de aceea trebuie să ne părăsească acum. Abia aștept să aflu de ce fel de întâlniri a avut parte. Vom putea învăța din experiența sa. Acum, iată, vine vremea să dăm din nou cuvântul Comisiei privind uh, cadrul european uh, referitor la comunicațiile electronice. Dăm așadar cuvântul uh, mai întâi de toate comisiei și după aceea vom putea dezbate problema. Vă mulțumesc, doamnă președinte slash raportor, stimați raportori, stimați membri ai Comisiei ITRE, vrem să vă transmitem recunoștința noastră pentru uh, oportunitatea pe care ne-o oferiți de a discuta împreună o serie de elemente ale acestui pachet privind conectivitatea, pachet prezentat de către Comisie în septembrie. Suntem încântați de faptul că, iată, Parlamentul European a stabilit uh, ca, um, ca diferite calendare pentru uh, eforturile sale pe marginea mai multor elemente ale acestui pachet. Apreciem această, acest ez, entuziasm al uh, Parlamentului European. În comunicația privind uh, societatea gigabiților, am început să analizăm uh, nevoile Europei pe o perioadă de 10 ani. Ne-am dorit să venim cu o viziune pe termen mediu și lung, o viziune care să le convină tuturor actorilor și pe care toți actorii de pe piață să o poată folosi uh, în investițiile și demersurile lor. Am venit cu direcții cât se poate de clare pentru diferitele necesități ale Europei. În primul și în primul rând, dorim uh, să sprijinim uh, activitățile uh, sectorului public și privat care au până la urmă posibilitatea de a agrega până la urmă cererea comunităților noastre în domeniul gigabiților. Mai avem o ambiție legată de planul de acțiune privind, giga, uh, privind 5G. Avem o serie de obiective strategice pe tema aceasta pentru anii 2020-2025. Începem cu marile orașe și mai apoi ne extindem la zonele urbane și uh, rutele de transport. Uh, Um, niciodată nu trebuie să uităm însă despre diferențele digitale. Uh, tocmai de aceea spunem că până în 2025 uh, toți europenii trebuie să aibă acces la un trafic de peste 180 de gigabiți. Iată, acestea sunt câteva dintre măsurile pe care le-am prezentat uh, noi. Uneori ni se reproșează că ne concentrăm prea mult pe ofertă, Bine, asta pornind de la instrumentele pe care le avem la dispoziție. Dar o inițiativă precum uh, Wi-Fi for EU, Wi-Fi for EU, iată, dovedește faptul că Uniunea Europeană sau instituțiile europene se adresează și celelalte părți. Bine, inițiativa este oarecum restrânsă ca și ambiții, dar, iată, încercăm, practic, să ne diversificăm acțiunile în așa fel încât nu doar oferta, ci și cererea să fie afectate. Acum, trecând la discuția privind pachetul, pachetul nostru și revizuirea regulamentului BEREC și al codului privind uh, comunicările electronice. Ei, uh, în acest proces de revizuire am uh, pornit de la ideea conectivității. Noi am vrut să sporim ambițiile deja statutate, ne periclitându-le pe cele stabilite în trecut. Nu dorim nici să periclităm piața internă, ne dorim pur și simplu să promovăm o conectivitate Uh, din ce în ce mai ridicată. Dar, bineînțeles, această conectivitate presupune existența, existența unui nivel înalt de cerere, dar și de ofertă. Și cum încercăm noi să sprijinim această cerere și ofertă? Printr-o serie de elemente ale codului pe care l-am, uh, cu care am venit, cod care dorește până la urmă să vină cu o arhitectură de guvernanță a, a sistemului. Dacă ne uităm la domeniul cel mai vechi uh, sau istoric din uh, sistemul uh, telecomunicațiilor, ne dăm seama că această, aceste elemente istorice sunt în continuare de actualitate. Avem nevoie de um, eliminarea tuturor obstacolelor în cazul sau în calea telecomunicațiilor Există în continuare nevoie de intervenție pe piața telecomunicațiilor. Competiția încă nu este uh, uh, deschisă, complet deschisă. Trebuie să venim cu reglementări acolo unde ele sunt necesare, însă recunoaștem că în momentul de față mai există și o serie de elemente ale pieței care nu mai necesită implicarea uh, legiuitorului. Uh, în orice caz, viitoarele reglementări ale pieței uh, doresc să sprijine pur și simplu infrastructura uh, și investițiile în infrastructură. Noile uh, reglementări vor trebui să sprijine co-investițiile, pentru că prin punerea la un loc a fondurilor diferitor uh, actori am putea obține rezultate mai bune și, de ce nu, am sprijini sau putem sprijini și competiția. Deci, reglementările pe viitor trebuie să fie cât se poate de bine țintite, să sprijine investițiile. Și în zonele în care mai există monopol, monopol poluri naturale, reglementările trebuie să fie proporționate și ar trebui să avem posibilitatea de a recurge la ele. pentru a face față diferitelor situații de pe piețele statelor membre, trebuie de asemenea, să ne concentrăm mai bine pe, varia, pe variațiile existente la nivel regional și local, astfel încât reglementările să nu fie excesive, să nu țină cont de uh, realitățile la fața locului. Important este să avem reglementări proporționate, țintite spre acele uh, zone care repin, reprezintă în continuare lacune pe piață. Dacă ne uităm la wireless, ne dăm seama că există o legătură foarte strânsă între ambițiile de coordonare a politicii privind spectrul în Europa și condițiile necesare pentru punerea în aplicare a rețelelor 5G. Uh, Planul de acțiune 5G reprezintă uh, o, un set de măsuri nelegi, nelegislative care pot fi întreprinse sau luate de către autoritățile naționale sau locale și de către industrie. Uh, de altfel, încurajăm entitățile Uh, să, să vină cu, sau să implementeze aceste acțiuni. Există multe de făcut în domeniul uh, planificărilor, există multe de făcut în domeniul uh, proiectelor pilot care vizează conectarea de-a lungul rutelor de transport importante. Dar nu doar bunăvoința ne poate ajuta, suntem conștienți de asta. Există în continuare mari provocări în domeniul gestionării spectrului. Acest, uh, aceste obstacole trebuie să fie îndepărtate dacă e ca 5G uh, să aibă un viitor. Ne dorim ca resursele spectrului pentru 5G să fie cât mai repede cu putință disponibile, uh, Acolo unde sunt necesare autoriz autorizații, autorizațiile trebuie să fie cât se poate de clare, astfel încât să favorizeze investițiile în infrastructura 5G, pentru a ne asigura de asemenea că spre, frecvențele, spectrul uh, este necesar sau este dispon, uh, disponibil, uh, trebuie să eliminăm interferențele transfrontaliere, de asemenea, modelul de emitere a autorizațiilor trebuie să fie adaptat noilor uh, realități, pentru că știm că există situații în care ne oferirea de autorizații sau uh, lipsa de necesitate uh, ar fi mai benefică decât acordarea sau necesitatea de a acorda licențe noi am venit cu o propunere de 25 de ani pentru perioada pentru care sunt valabile autorizațiile, asta cu ceva vreme în urmă, pornind de la poziția Parlamentului, dar bine, trebuie să vedem ce se va întâmpla cu aceste licențe, aceste autorizații. Dar pentru ca lucrurile să meargă cât mai lin cu putință, e nevoie sau considerăm că va exista totuși nevoia de reglementare secundară din umbră, dar autoritățile de reglementare, considerăm noi, trebuie să fie cât mai uh, uh, conștiente de rolul care le uh, revine. Și tocmai de aceea trebuie să facă obiectul unor analize și controle din partea entităților similare. În ceea ce privește regulamentul BEREC, noi, este vorba aici despre guvernanța europeană, despre care vorbea Parlamentul European în uh, rezoluția sa privind uh, piața unică digitală. Deci, acest uh, regulament, în acest regulament dorim practic să angorăm cât mai bine ideea de guvernanță europeană. După aceea mai avem și rolul autorităților naționale de reglementare. Noi dorim ca independența acestor autorități să fie întărite. Venim cu propuneri în acest sens, uh, în ceea ce privește autonomia bugetară spre exemplu, și ne dorim, de asemenea, ca aceste autorități să aibă un nivel de competențe similar pentru că atunci când interacționează pe temele care fac parte din regulamentul uh, BEREC să o poată face, deci să poată purta dialoguri într-adevăr fructuoase. Acest dialog uh, este absolut necesar. Cred că am vorbit cam mult. Îi mulțumesc doamnei președinte pentru generozitatea ei, dar acum cred că ar fi cazul să mă opresc. Vă mulțumim foarte mult, uh, domnule Anthony Villan. Ați fost al- adeseori alături de noi. Nu e pentru prima dată când dezbatem conținutul propunerii care ne-a parvenit din partea Comisiei. Bine, între timp am reușit să înțelegem mai bine despre ce e vorba, de ce vrea să ne spune Comisia prin propunerea sa, dar acum cred că ar trebui să dăm cuvântul uh, raportorilor. Iată, eu sunt și președinte și raportor, la fel ca și președintele uh, Buzeca deseori. Sunt raportor, deci va trebui să iau cuvântul vreo câteva minute. După aceea, bineînțeles, le voi da cuvântul și celorlaltor raportori, domnii Toșenovski, Zorinio și Boni, și mai apoi va începe uh, discuția. Dar eu nu vreau să vorbesc prea mult. We are now debating. De 10 ani dezbatem un nou cadru pentru sectorul telecomunicațiilor electronice, pentru sectorul tele telecom. Primul a început în 2007. Suntem în 2017. Atât de mult s-a schimbat acest uh, domeniu Uh, între timp încât uh, vă dați seama că e clar pentru toată lumea că, în general, eu ce am observat este că am înțeles uh, că nivelul de sprijin pentru propunerea comisiei este destul de mare, practic uh, din partea tuturor factorilor implicați. Bineînțeles că există diferențe, dar trebuie să vă spun că dacă fac o comparație cu pachetele antecedente uh, sau precedente, de această dată sprijinul pentru această propunere e mult mai mare decât în trecut. Cred că e foarte important ca Europa să nu rateze acest uh, tren de mare viteză înspre uh, evoluțiile tehnologice. Și e foarte important ca conectivitatea noastră să fie îmbunătățită, atât în ce privește viteza, uh, cât și în ce privește calitatea. Și deci, Deci, în ceea ce privește principiile care au uh, Uh, modelată această legislație împreună cu uh, organizațiile de uh, protecție a consumatorului pentru a pune accentul, de exemplu, pentru investiții în infrastructură. Și, bineînțeles, faptul că e nevoie de investiții suplimentare, sigur că e problema cea mai acută acum. Domnul uh, Whelan uh, ne-a explicat cum uh, Comisia încearcă să stimuleze sau să încurajeze aceste investiții. Cred că în pofida acordului general ne dăm seama că Parlamentul încă mai poate interveni, încă mai are o marjă pentru a perfecționa o parte din aspecte. Ne gândim, de exemplu, la co-investiții. Încă mai există măsuri care pot fi adoptate, dar nu doar în această direcție. Eu îmi pregătesc acum încă documentul, încă sunt în faza de consultare, de ascultare și de redactare. Vă pot spune că cele două procese merg în paralel, paralel dar Parlamentul încă are un cuvânt foarte important de spus în această dezbatere. Însă nu vreau să închei intervenția mea fără să menționez spectrul, care reprezintă într-adevăr o piatră angulară a acestei, uh, acestei reglementări, acestui regulament. Încercăm să obținem un acord cu Consiliul, un rezultat pe care cu siguranță nu l-am fi putut obține înainte. Deci cred că există un nou factor, un nou element care poate să ne îndreptățească să ne facem speranțe, așa cum spunea și domnul Antonii Wellan. Ă, dezvoltarea 5G. Dacă acum însă nu luăm deciziile corecte, rezultatul final în legătură cu gestionarea spectrului și alte aspecte cheie, dacă aceste decizii nu sunt luate acum, atunci vom împiedica dezvoltarea tehnologiei de tip 5G. Și astfel ne, punem într-o, ne vom pune într-o poziție dezavantajată uh, față de partenerii globali. E clar că orice uh, competitivitate pentru economiile noastre se bazează pe această tranziție digitală. Și dacă nu permitem acestei tranziții, acestei revoluții digitale să aibă loc, atunci ratăm un moment foarte important pentru viitorul economiei europene. Deci, iată, noi acum la Parlament trebuie să încercăm să uh, în, uh, încercăm să evoluăm, să influențăm procesul, să meargă în această direcție. Avem un punct de plecare foarte bun cu propunerea Comisiei și deci în aproximativ două luni vom putea lua o decizie finală, dar între timp avem posibilitatea de a dezbate propunerea pe care o avem acum, plus proiectul meu de text. Și după aceea să permitem dezbaterii de la Parlament care să continue, care sunt sigură că va aduce uh, Um, și mai mult conținut uh, în uh, acest regulament. Iată ce aveam de spus deocamdată și aș dori să dau cuvântul domnului Toșenovski, raportor pentru BEREC. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt uh, raportor pentru autoritățile europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, OAREC. Și în această funcție cred că este foarte important să cooperăm cu ceilalți uh, raportori pe toate temele pe care le conține acest pachet, pentru că trebuie să stabilim legături, conexiuni între toate aceste dosare. În ce privește OAREC, în uh, trialog au apărut, au apărut uh, alte uh, misiuni uh, în ce privește roamingul. Uh, tocmai uh, oarecul va avea un rol uh, important de jucat în ceea ce privește impactul acestui uh, proiect pe care îl vom uh, adopta. Eu apreciez propunerea Comisiei atunci când spune că va trebui să consolidăm uh, rolul lui AREC. Pentru că OAREC-ul are o experiență profesională foarte vastă în legătură cu funcționarea acestui sistem. Trebuie să ne dăm seama că o agenție care funcționează bine și în care nu există un uh, raport de forțe care părtinește sau care defavorizează uh, vreun membru, e un avantaj pe care trebuie să-l păstrăm și pe viitor. Codul pe care îl discutăm, codul european al comunicațiilor electronice, nu schimbă nimic uh, situația de față. Să nu uităm că avem de-a face cu 28 de piețe uh, și trebuie să ținem cont de specificitățile fiecărei autoritate de uh, reglementare. Și am uh, văzut cât de greu este dialogul între 28 de astfel de uh, autorități, tocmai când am discutat uh, la trialogul pentru roaming. Uh, deci cred că trebuie să luptăm, să milităm pentru independența uh, oarecului, pentru ca situația să nu se complice și mai uh, rău și pentru a evita uh, birocrația excesivă pentru că astfel ne-am priva de această experiență independentă de care vorbeam. Piața este în plină expansiune și pentru mediul de afaceri piața este foarte interesantă, deci uh, independența oarecului trebuie să fie păstrată cu orice preț. Sunt de acord cu uh, constatarea sau cu ideea că poziția acestei, acestui organism al autorităților de reglementare în domeniul comunicațiilor nu mai corespunde societății actuale sau realității actuale. Și deci că trebuie să revizuim uh, mandatul acestui organism. Însă nu cred că ar trebui să schimbăm în mod radical oarecul și să-l transformăm, de exemplu, într-o agenție care să-și bage nasul peste tot și uh, care și-ar păstra acest atu Uh, foarte prețios uh, pe care reprezintă independența și e un atum mai ales uh, pentru Parlament și pentru statele membre. Și în cadrul OAREC vă pot spune că avem și o bună coordonare a activității autorităților naționale. Aș dori să mulțumesc domnului Antoni Velan pentru propunerea pe care ne-a făcut-o și, practic, aș face doar o observație în calitate de raportor, dar și de coordonator în acest domeniu, respectiv că trebuie să evităm cu orice preț uh, o birocratizare excesivă a oarecului. Deci, aș dori să știu care este poziția domnului lui uh, Peal în ce privește oarecul. Care este părerea dumneavoastră? În legătură cu faptul că Uh, uh, oarecul nu are suficient personal uh, la Riga, de exemplu, pentru că această penurie de personal ar putea să reprezintă o problemă în ce privește funcționarea acestui organism. Pentru că, așa cum spuneam, eu consider că oarecul își îndeplinește misiunea, dar toată această experiență independență este foarte importantă pentru noi și trebuie să o, o păstrăm în continuare. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Îi dăm cuvântul acum domnului Zorinio, vă rog. Penso que todos estamos de acordo que é muito urgente e prioritário concluir. Mulțumesc. Aș uh, dori să vă spun mai întâi că nu este suficient să schimbăm regulamentele, modelele de reglementare, directivele și așa mai departe. Uh, cred că cetățeanul european trebuie să înțeleagă, să simtă că piața unică digitală este o realitate tangibilă care uh, face parte din viața sa de zi cu zi Um, cu anumite consecințe, care aduce anumite, un plus în viața sa de zi cu zi. Și este cu atât mai dificil să uh, realizăm acest lucru când trăim, trecem prin această fază de tranziție, de revoluție tehnologică, când uh, natura economiei uh, și a societății digitale este în schimbare. Această inițiativă Wi-Fi for Europe a Comisiei Europene este importantă pentru dezvoltarea unui proiect pilot care va fi un punct de referință pentru toți europenii care vor putea avea astfel o experiență pozitivă în um, orașele europene. Eh, spun acest lucru eh, ținând cont de propunerea comisiei, după ce am ascultat punctul de vedere al diverselor instituții, după ce am participat la plenara Comitetului Economic și Social, eh, Comitetului Economic și Social al Comitetului Regiunilor, m-am întâlnit cu actorii interesați, am avut un schimb de opinii cu raportorul din umbră, bineînțeles la o primă reuniune raportorilor din umbră de pe 30 ianuarie și am prezentat ulterior o primă versiune a raportului meu. Doresc să subliniez câteva puncte cheie, câteva idei pe care dorim uh, să le comunicăm prin acest raport pentru a ameliora propunerea Comisiei. Întâi, calitatea experienței este fundamentală. Trebuie să respectăm neutralitatea tehnologiei în accesul la internet, neutralitatea geografică, neutralitatea economică, dar ce nu poate să fie neutră este calitatea accesului. Aceasta trebuie să fie bună, trebuie să fie garantată. Principiul autentificării unice și a unui template unic în întreaga Uniune Europeană, Europene. E nevoie de procese simple, un acces simplu, rapid. Apoi, ordinea sosirii, prioritatea coeziunii, echilibrul geografic, sunt toate elemente esențiale. Nu trebuie să se distorsioneze piața. Dacă există oferte de calitate publică sau privată, nu e nevoie ca această ofertă să apară în plus. Trebuie să se garanteze durabilitatea, trebuie să se asigure proiecte uh, complementare din fonduri proprii sau uh, fonduri europene pentru a-i servi mai bine pe cetățeni, pentru ca ei să aibă un acces mai bun la proiectul pilot. Calendarul este esențial. Acest proiect are sens dacă dorim să avem o influență asupra restului. Este foarte important să se respecte obiectivele acestui proiect pilot și aceste obiective Uh, pot să fie apoi extinse la restul pieței digitale. Deci, fără a pune sub semnul întrebării principiile, doresc să spun și faptul că în raportul meu am încercat să definesc condițiile necesare pentru ca negocierile cu Comisia și Consiliul să fie rapide, pentru a se crea punți, pentru ca acest proiect să fie pus în aplicație deja anul acesta. putem să oferim o valoare adăugată a Uniunii Digitale prin acest proces. Iată de ce contez pe sprijinul uh, colegilor uh, raportori din umbră de la ITRE. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc și acum mm, domnul, al patrulea raportor este domnul Boni va avea mai mult timp la dispoziție decât colegii, pentru că va trebui să reacționeze la la cele spuse până acum și își va prezenta și dânsul proiectul de aviz privind societatea gigabaiților și uh, rețelele 5G. Raportul este, proiectul de raport este disponibil doar în engleză deocamdată, dar există. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Pilar. Așa cum s-a spus, cred că toți cei patru raportori trebuie să coopereze, pentru că este un pachet și e important pentru noi toți să uh, colaborăm, să explicăm multe lucruri împreună. Cât de importantă este tehnologia 5G știm cu toții. Înțelegem că nu e doar următoarea generație, reprezintă o adevărată revoluție și trebuie să înțelegem acest lucru. În proiectul meu de raport uh, am vorbit despre importanța schimbării de generație spre 5G am descris avantajele pe care le aduce și am subliniat abordarea prin politici care este esențială pentru ca viziunea tehnologiei 5G să devină realitate, pentru că e foarte important ca planul de acțiuni și societatea gigabiților să se concentreze pe aceste măsuri și obiective câteva elemente critice sunt absolut necesare pentru ca uh, tehnologia 5G și societatea gigabitilor să devină realitate. E nevoie de investiții, e nevoie de reguli orientate spre viitor, să încurajeze investițiile și inovarea pe baza uh, Um, idei ideii că avem nevoie de o concurență bazată pe infrastructură. Acest lucru este esențial pentru a atinge obiectivele legate de, de tehnologia 5G. E nevoie de o simplificare a cadrului de reglementare, certitudine și previzibilitate pe termen lung, precum și condiții uh, echitabile de concurență și condiții pentru a obține venituri din investiții Trebuie să ținem cont uh, de dimensiunile economice și cele de societate cererea de pe piață uh, pentru servicii și produse 5D. Trebuie să înțelegem ce înseamnă tehnologia 5G pentru consumatori și industrie uh, și Infrastructura de bandă largă cu viteză foarte ridicată va sprijini procesele din toate sectoarele, sectorul public, sectorul sănătății, energiei, um, producție, transporturi, a industriei automobilelor, realitatea virtuală, jocurile online și învățământul prin uh, instrumentele realității virtuale. Și vor oferi servicii agile, elastice și personalizate care vor ameliora viața tuturor cetățenilor. Trebuie să avem o listă a avantajelor um, pe care această tehnologie le va aduce oamenilor, să știm care va fi impactul acesteia, uh, să stimulăm creșterea de servicii 3G. Apoi e nevoie de condițiile tehnice. Sistemele 5G trebuie să poată să funcționeze uh, pe banda de frecvență foarte ridicată de la 1 GHz la 100 de GHz și eventual până la 300 de GHz în viitor. Frecvențele de 3 până la 6 GHz și peste GHz trebuie să ofere viteze de transfer a datelor și capacități foarte mari în zone dense, uh, până la 700 de MHz, cu armonizarea spectrului la nivel european după 2020 și aceasta trebuie să fie finalizată înainte de stabilirea stand, um, standardelor prin diferitele tipuri de transmisie a datelor, care toate trebuie să ofere condițiile necesare pentru 5G și posibilități de acces pentru toată lumea pentru a atinge cel puțin 100 de megabits până în 2025. Este important să se actualizeze tehnologiile mobile Uh, pentru a respecta obiectivele societății gigabiților. E nevoie de un calendar clar și implicarea tuturor actorilor interesați. Este important să există o cooperare între actorii interesați și nevoie de investiții pentru a se respecta condițiile la timp. Este esențial să se armonizeze procesele de alocare a spectrului. Statele membre trebuie să înțeleagă că trebuie să evităm fragmentarea deciziilor și a soluțiilor dacă dorim să atingem obiectivele tehnologiei 5G. Deci e nevoie de colaborare eficientă între Comisia Europeană, RSPG, BEREC, ă, statele membre, ă, mediul de afaceri, autorități regionale și consumatori este necesar. În al cincilea rând, e nevoie de o bază clară pentru finanțarea planului de acțiune 5G și din surse publice dacă e nevoie. Acest lucru înseamnă că trebuie să se mențină și să se dezvolte finanțarea planului de acțiune 5G în în următorul cadru financiar multianual 2020-2027. Trebuie, finanțarea trebuie să fie de nivel adecvat, folosind instrumente financiare, dar și subvenții dacă dorim să rezolvăm problema accesibilității la internet de calitate în zonele rurale. În primul rând, trebuie să stimulăm investițiile private, dar trebuie să existe și complementaritate din sectorul public. În al șaselea rând, acțiuni coerente și la timp, la nivel regional și local, uh, încurajând inovarea uh, transsectorială și uh, un cadru de cooperare interindustrial. Este esențial să se pună în aplicare la timp schimbările în toate planurile naționale de bandă largă, cu recomandări specifice pe țări, cu uh, o abordare multitehnologică și o flexibilitate adecvată în domeniul reglementărilor. În al șaptelea rând, um, ajustarea um, competențelor la provocărilor societății 5G trebuie să se evite excluziunea unor grupuri sociale, mai ales a persoanelor de la țară, și a persoanelor mai în vârstă. Și trebuie să sprijinim dezvoltarea de competențe digitale și să ameliorăm um, obținerea acestora. Ca plan al acțiunii este important să folosim toate avantajele consumatorilor pe care le vor aduce tehnologia 5G și noul um, mediu de pe piața muncii care se va crea. În al optulea rând, standardizarea trebuie să se găsească soluții integrate de testare și proiecte pilot pe scară largă în toate sectoarele și în toate țările în același timp. Foaia de drum în domeniul standardizării în fiecare sector trebuie să se bazeze pe procese din industrie. În al nouălea și ultimul rând, Trebuie să fim deschiși, să nu uităm niciun partener posibil. Este crucial la nivel european să avem planuri de acțiune detaliate pentru a facilita accesul IMM-urilor la tehnologia 5G, la platforma participativă de bandă largă, foarte importantă pentru a se folosi toate resursele posibile pentru a alege cele mai bune modele de investiții. Astfel vom putea profita de toate oportunitățile legate de tehnologia 5G și nu doar viziunea 5G um, uh, va deveni astfel realitate, ci vom avea și legislația necesară. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această abordare foarte bună și foarte completă a diferitelor dimensiuni ale tehnologiei 5G. Și acum voi da cuvântul colegilor care uh, mi-au făcut semn, mai întâi doamnei Calas. Um, uh, mulțumesc. Eu sprijin abordarea Comisiei în general. Comisia încearcă să facă în așa fel încât concurența să stimuleze investițiile și în același timp să uh, finalizeze piața unică, să facă piața unică să fie mai unită. Comisia, în evaluarea Comisiei se vorbește despre punerea în aplicare um, inegală a dreptului european și acest lucru aduce dificultăți în funcționarea transfrontalieră a firmelor. Deci e nevoie de flexibilitate în același timp și întrebarea mea este în ce măsură e nevoie de flexibilitate. Consideră Comisia că s-a atins punctul de echilibru și că propunerile sunt suficient de clare? Vă dau două exemple numerotarea pentru comunicarea între aparate. Uh, aceste numere sunt atribuite de statele membre, dar pentru uh, comunicarea aparat la aparat trebuie, ar trebui să se bazeze pe fluxul liber de date în Europa. Comisia încă lasă organismele naționale de reglementare să, ofere, să acorde numerele. De ce nu se poate face acest lucru la nivel european? Un alt exemplu, Comisia a introdus o excepție uh, Uh, pentru noile elemente de rețea. Înțeleg că um, această excepție este doar pentru proiectele mici locale, dar uh, nu este foarte precisă. Cum are de gând Comisia să ofere certitudine juridică pe piață? Și apoi, în legătură cu nevoie de flexibilitate și uh, condiții echitabile, uh, unul dintre obiective este încurajarea concurenței, fun buna funcționare a concurenței și Comisia vorbește despre posibilitatea de reglementării în cazul unor acorduri de coinvestiții. Piețele naționale sunt diferite unele de altele. Are Comisia motive să considere că aceste acorduri pot garanta concurența sau e nevoie de condiții mai specifice? Și Um, voi vorbi despre BEREC. Întrebarea nu este dacă avem nevoie de agenție europeană sau nu, ci mă refer aici la reformarea pieței unice. Alte exemple de agenții europene au arătat că anumite organisme europene au devenit agenții europene, dar um, ele nu au putut să funcționeze foarte bine și nu au avut impact pe teren. Având în vedere posibilele probleme care vor putea apărea când se pune capăt taxelor de roaming, de exemplu, și posibilele neînțelegeri între organismele mici de reglementare și cele mari, între țările mici și cele mari. Consideră Comisia că a acordat Berecului prerogativele necesare pentru a face față acestor noi propuneri. Mulțumesc! Din sală cineva vorbește fără microfon. Mulțumesc, președinte. Went off. Okay. Um, I would like to comment on the 5G report of Mr. Aș dori să vorbesc despre raportul domnului Boni privind tehnologia 5G, pentru care sunt raportor din umbră. Știm cu toții că societatea noastră digitală modernă um, are în centrul ei conectivitatea. Dacă nu suntem, suntem conectați, ne urmărim uh, emisiunile preferate de televiziune printr-o uh, platformă, folosim uh, cloud-ul pentru a ne stoca fotografiile digitale, totul e digital. Conectivitatea e azi ca oxigenul, nu mai putem trăi fără ea. Aș merge și mai departe, aș spune, conectivitatea de viteză ridicată este ca și oxigenul, nu mai putem trăi fără ea și având în vedere cantitățile de date care trebuie transferate sunt din ce în ce mai mari și sunt implicate din ce în ce mai multe entități. Cu 4G am conectat oamenii și cu 5G conectăm și lucrurile, ă, nu doar lucrurile cu oamenii, ci și lucrurile între ele. Deci, conectivitatea va crește uh, exponențial, deci uh, conectivitatea cu viteză ridicată este uh, o condiție sine qua non în această nouă societate conectată. Trebuie să devenim o societate a gigabiților cât de repede. Avem nevoie de viteză. De aceea o viteză de cel puțin 1 gigabit pe secundă trebuie să se atingă cât de repede, în interesul cetățenilor și uh, întreprinderilor. Și tehnologia 5G este esențială uh, dar pentru a obține acoperirea cu rețele 5G în toată Europa e nevoie de investiții uh, și din sectorul privat. Nu putem să realizăm acest lucru doar cu fonduri publice. Trebuie să facem mai multe lucruri pentru a realiza acest lucru. S-a spus deja că e nevoie de abordare cross-sectorială. Nu e vorba doar de companiile telecom și uh, uh, cele de sateliți, ci toate sectoarele, sănătate, industrie și așa mai departe, le-a menționat pe toate domnul Boni. Toate trebuie să, să participe la teste. Um, la experimente pentru a putea uh, beneficia apoi, putea exploata apoi uh, avantajele aduse de aceste noi tehnologii operatorii telecom, pentru că operatorii telecom să investească în tehnologiile 5G, trebuie să stimulăm aceste investiții, trebuie să ne concentrăm pe mediul de reglementare, să ne asigurăm că el încurajează investițiile în inovare. Standardele globale pentru tehnologia 5G trebuie definite pentru ca investițiile să fie virabile din punct de vedere comercial și uh, S-a spus deja că e nevoie de cerere suficientă și de uh, spectru. Um, trebuie să se stabilească uh, spectrul acordat. Nu vă veți mira dacă voi repeta din nou că voi lupta pentru fiecare gigabyte. Mulțumesc. Uh, we have Mr. Kelly. Urmează domnul Kelly. Yeah, uh, thank you very much, Madam Chairperson. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Suntem cu toții de acord uh, că societatea gigabiților este esențială, tehnologia 5G trebuie de asemenea să fie disponibilă în întreaga Europa, piața unică digitală trebuie să fie încheiată. Iată, avem oportunitatea acum de a revoluționa viața în multe dintre regiunile rurale ale Europei. Aceste regiuni pot uh, deveni din nou viabile. Cu cât uh, comportamentele se schimbă, cu cât oamenii sunt mai conectați, uh, pe măsură ce societatea digitală se dezvoltă, se vor dezvolta și zonele rurale. Odată ce tehnologia 5G va fi la dispoziția celor din mediul rural, ei vor putea să um, fie conectați uh, cu restul lumii. Deci e important ca această tehnologie să fie disponibilă pentru toți, să nu existe niciun fel de lacune uh, și asta este foarte important, nu trebuie să existe zone neacoperite. În al doilea rând, Vreau să le mulțumesc uh, antevorbitorilor mei, uh, în special domnului Boni. Toate cele spuse trebuie să se uh, transforme în realitate. Dar un lucru este într-adevăr esențial. Cofinanțarea sau finanțarea europeană este esențială. Domnul Boni vorbea despre viitorul CFM, despre CEF, de asemenea. Da, toate astea sunt bune și frumoase, dar în același timp trebuie să comunicăm eforturile noastre cetățenilor europeni, să le explicăm că datorită nouă beneficiază de tehnologia 5G. Trebuie să arătăm cetățenilor europeni că nu doar rele vin de la Bruxelles, așa cum se specula în cursul referendumului britanic. Trebuie să învățăm uh, lecțiile pe care ni le-a dat Brexit-ul. brexitul. Uh, și uh, pornind de la lecțiile acestea, trebuie să, să, să înțelegem că nu comunicăm bine cu cetățenii. Trebuie să facem în așa fel încât cetățenii să fie conectați la proiectul uh, european, european și cum pot fi conectați printr-o mai bună comunicare. Avem nevoie de această dimensiune suplimentară care să ne permită să nu fim uh, trecuți sub tăcere de către statele membre. Să nu le mai permitem statelor membre uh, să spună că tot ceea ce e bun vine de la ele, uh, negând astfel finanțarea europeană și că tot ceea ce e rău vine de la Bruxelles. Asta trebuie să se oprească pentru că nu e adevărat. Mulțumim. Urmează doamna Cumpula Natri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre un pachet uh, complet aici. Uh, e clar că toate subiectele pe care avem rapoarte merg mână în mână. Domnul uh, Boni uh, se referă la o temă care mm, până la urmă este esențială și pentru avizul pe care îl pregătește uh, Uh, pilar și pentru care sunt eu raportor din umbră. E important să ne grăbim cât mai uh, curând, uh, să ne grăbim cât mai tare astfel încât lucrurile să, să demareze în în paralel, tehnologia 5G trebuie să fie demarată, să fie sprijinită. În același timp, codul privind comunicările electronice trebuie să fie modernizat cât mai curând cu putință. Uh, deci eh, noi suntem până la urmă cei de care depind lucrurile eh, noi împreună cu celelalte comisii eh, ale Parlamentului European. Noi venim cu arhitectura, cu structura și celelalte comisii ale Parlamentului, precum Comisia IMCO, vor veni cu detaliile la rândul lor esențiale. Deci, iată, trebuie să mergem mână în mână, să nu defalcăm eforturile, pentru că de ce? Pentru că doar așa putem să trecem la faza următoare, la faza de implementare. Esențial este să înțelegem cum anume putem uh, sprijini investițiile. Am aflat o serie de informații din partea actorilor și aceste informații trebuie să fie analizate. După aceea, investițiile trebuie să fie de viitor. Da, investiții de viitor nu înseamnă să primim doar companii americane care să devină active pe piața noastră. Trebuie să avem grijă ca și companiile europene să poată beneficia de, de acest cadru pentru a fi mai inovatoare, pentru a face investițiile necesare. Dar dincolo de asta, uh, aplicațiile privind uh, sănătatea sunt foarte interesante. Dacă um, ai aplicația, poți să faci lucruri minunate. După aceea, sistemul uh, educațional și cloud-ul merg mână în mână. Deci, iată, sper să abordăm toate aceste teme, să avem curajul necesar uh, pentru a le trata împreună. Trebuie să ne asigurăm că cadrul uh, privind telecomunicațiile uh, va fi uh, îmbunătățit pe viitor, astfel încât competiția să fie într-adevăr una echitabilă. Așa deci mai există niște chestiuni legate de spectru și aici vin la întrebarea mea. 25 de ani pentru finalizarea deciziilor cu privire la spectru. Mi se pare că e o ter- un termen foarte, foarte îndelungat. Chiar credeți că acest termen ajută companiile? Să nu uităm că după luarea unor decizii cu privire la spectru, vine partea de autorizații și asta ar putea dura prea mult. Deci trebuie să anunțăm, să analizăm lucrurile acestea cu atenție. Mulțumim foarte mult, spune doamna Mer, Werner. Vreau, sunt raportor din umbră la avizul domnului Boni. Vreau să-i mulțumesc pentru uh, acest text, text de calitate pe care îl vom discuta în continuare cu siguranță, dar vreau să mulțumesc și Comisiei pentru prezentarea sa vedem într-o manieră foarte clară cât de importantă este tehnologia 5G. Noile standarde vor fi benefice pentru companii, pentru cetățeni, pentru societate pe ansamblu. Aceste, această tehnologie deschide un nou, un nou viitor, până la urmă, noi perspective. Ați vorbit despre inova, inovare în domeniul uh, Uh, transportului, uh, a sănătății, a educației, etc., uh, etc. Bineînțeles, nu putem să uităm și importanța industrială și strategică a acestei tehnologii. Dar eu zic că trebuie să fim conștienți de un anume lucru. Uh, Premisa pentru o societate a gigapiților, și aici includ și tehnologia 5B, premisa este o infrastructură, de bandă largă, solidă și accesibilă. Prin urmare, fibra de sticlă este esențială și implementarea acestei, acestui tip de tehnologie. În acest context, mă îngrijorează ce se va întâmpla în mediul rural aceste co-investiții despre care vorbește uh, Comisia Europeană, oare va ajuta într-adevăr uh, uh, zonele rurale? Oare zonele neacoperite vor fi ele de domeniul trecutului cu adevărat? După aceea, toate um, propunerile legate de modificarea codului european al comunicărilor ele electronice uh, ar putea genera noi obstacole. Eu nu cred că noile propuneri ale Comisiei elimin, elimină întru totul lacunele și diferențele. Diferențele, pe de o parte, între zonele urbane și zonele rurale. În acestea, din urmă, tehnologia nu se implementează la fel de rapid. Și după aceea, discrepanțele existente între statele membre care au capacități diferite de sprijinire a investițiilor. Și dată fiind uh, această prăpastie digitală, vitală existentă care ar putea crește, uh, putem să prevedem și o discrepanță și mai mare din punct de vedere economic între zonele urbane și rurale. Și tocmai de aceea eu cred că în toate dosarele trebuie să ne concentrăm pe o temă esențială și anume cum putem să stimulăm investițiile echitabile uh, care se acopere pe toți în uh, infrastructura de mare viteză. Vă mulțumim. Urmează domnul Telicca. Good afternoon. Uh, I had several uh, remarks, but uh, they were... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aveam și eu o serie de comentarii, dar deja au fost adresate de um, antevorbitorii mei. Aș face tocmai de aceea un comentariu de ordin general. Mulți dintre noi au uh, vorbit despre impactul pe care propunerile Comisiei uh, le-ar putea avea asupra diferitor sectoare. E important, consider eu, ca în toate propunerile legislative care provin din partea Comisiei Europene și care au de-a face cu sectorul digital, ar trebui să se țină cont de aceste, aceste diferite uh, efecte uh, care s-ar putea uh, obține în diferitele uh, sectoare. Asta este esențial pentru ca digitalul, într-adevăr, să, în, să înflorească uh, dar, bineînțeles, ducând după sine, trăgând după sine o dezvoltare a tuturor sectoarelor. Acum, în ceea ce privește Wi-Fi, voi fi foarte, foarte dur. Uh, Propunerile au fost uh, primite așa um, cu mult scepticism de, unele, de unii dintre membrii Parlamentului European. Uh, mulți au spus că toate aceste propuneri sunt, de fapt, uh, o schemă de PR. N-am absolut nimic împotriva schemelor de genul acesta. Dar, și am discutat subiectul acesta cu colegii dumneavoastră înainte, dar dacă propunerile acestea generează sau stimulează acele state membre care nu oferă neapărat uh, uh, acces la internet în zonele publice, atunci toate bune și frumoase. Deci dacă se obține acest uh, efect de stimulare prin aplicarea acestui plan de acțiune pe trei ani, atunci aș fi foarte încântat. E important să oferim acest stimul să le permitem statelor membre să uh, folosească uh, măsurile și recomandările făcute, însă cu cât mai puține fonduri uh, europene cu putință. Eu știu că e greu de făcut, dar eu consider că Comisia ar trebui să se asigure că statele membre uh, vor ține cont de această um, arhitectură pe care o vrea să o creeze uh, Comisia Europeană uh, și va oferi, într-adevăr, acel acces uh, în spațiul public. Asta în primul rând. În al doilea rând, am înțeles problema investițiilor și, um, da, ele sunt importante, dar trebuie să ne asigurăm că milioanele oferite nu sunt oferite degeaba. După aceea, în al treilea rând, competința. Competiția. Eu vreau să avem, sau vreau să ne asigurăm că există într-adevăr o distribuire echitabilă a fondurilor. Dar bineînțeles că fondurile nu trebuie să fie alocate unor proiecte lipsite de maturitate. Doamna președinte, trebuie să plec acum la tran, repede, repede, nu voi fi aici pentru răspunsuri, dar vă mulțumesc anticipat. Mulțumim foarte mult, îi dăm cuvântul acum doamnei Sander. Merci Madame la Présidente, je regrette pour ma part de... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cer scuze că am sosit puțin cam târziu și nu am putut să urmăresc uh, întreaga dezbatere. Eu sunt raportor uh, alternativ și în această calitate aș dori să vorbesc despre Wi-Fi pentru Europa și să spun că cred că este o inițiativă minunată, excelentă, ea este foarte importantă pe care trebuie să o susținem. Programul va finanța uh, antenele Wi-Fi în sate și în orașe în Europa pentru a permite cetățenilor să navigheze pe internet uh, gratis în spațiile publice. Antevorbitorul uh, ne-a reamintit uh, acest lucru. Unii ne-au acuzat că ar fi vorba de o operație de, de o campanie de publicitate, dar eu cred că trebuie și să facem uh, publicitate, să comunicăm, uh, să explicăm uh, măsuri pentru a ne asigura că Europa este într-adevăr văzută ca pionier în acest domeniu al fibrei optice. Acest uh, proiect Wi-Fi pentru Europa trebuie să fie un proiect pilot pentru a umple această fractură numerică sau digitală între uh, regiuni, între clasele sociale, pentru a înlesni accesul la internet în zonele rurale. S-a spus deja acest lucru, dar și în muzee, de exemplu, în spațiul public sau în școli. Acum însă trebuie să precizăm o serie de aspecte împreună cu Comisia în ceea ce privește modalitățile de punere în aplicare pentru că unele probleme rămân, uh, rămân deschise, de exemplu, care este bugetul alocat, care vor fi comunele uh, din spațiul rural uh, care vor fi eligibile dacă, pentru conexiunea internet de mare viteză. Apoi trebuie ca abordarea aceasta, deci, deci acoperirea internet să fie echilibrată, bine repartizată între toate regiunile Europei. Deci, iată o serie de chestiuni uh, pe care vom putea să le aprofundăm. Wi-Fi for Europe nu trebuie să fie doar pentru marile orașe, ci trebuie să permită ca internetul să ajungă în casa tuturor, fără niciun fel de uh, dezechilibru între regiunile europene. Mulțumim și, în fine, uh, domnul Clasano Debski. Eu iau cuvânt în numele doamnei Bob, uh, care este raportor alternativ. Uh, privind uh, conectivitatea Wi-Fi. Din păcate, ea nu poate participa și m-a rugat să citesc informațiile sale e extrem de critică, dar poate e important să auziți și voci discordante. Ea critică propunerea Comisiei pentru Wi-Fi, iar repetă că această propunere nu este nimic mai mult decât publicitate făcută de către Comisia Europeană pentru a-i uh, uh, cumpăra pe cetățenii noștri. Propunerea a fost făcută fără niciun fel de evaluare de impact, eu am uh, cerut să ni se explice în ce măsură cetățenii vor beneficia de pe urma acestei măsuri, dar Comisia Europeană nu știe, nu ne poate răspunde pentru că chiar ea nu, nu, nu știe. Am uh, vorbit despre free roaming, acum vorbim despre free uh, Wi-Fi, deci Wi-Fi uh, gratis. Uh, cetățenii europeni se zbat în ghearele, în ghearele crizei economice, iar noi nu facem decât să le ignorăm propun, uh, problemele. Această propunere arată că este vorba doar despre o măsură de publicitate decisă de către echipa Juncker pe banii contribuabililor. Ei votează pentru noi și merită ceva mai bun. Dar cred totuși că fondurile europene ar trebui să fie făcute pentru a face schimbări structurale prin investiții în rețele și în infrastructură de mare viteză astfel de investiții au un uh, efect uh, de tip pârghie foarte, foarte percutant. Aceste 230 de miliarde de euro ar, putea să, ar trebui să fie cheltuiți în mod mai eficient și mai responsabil. În multe orașe, rețelele Wi-Fi sunt uh, deja puse la dispoziție de către uh, autoritățile publice sau uh, companiile private. În ce privește spațiul rural, impactul va fi însă uh, minim. Mă întreb dacă într-adevăr e bine să cheltuim astfel banii publici, oare nu ar trebui să investim în uh, alte uh, tehnologii, astfel încât uh, să fim mai bine pregătiți pentru evoluția internetului uh, obiectelor. Da, e o poziție foarte critică, dar e contribuția colegei noastre. Mulțumim! Înainte de a da cuvântul domnului Vailan pentru concluziile finale, aș dori să menționez câteva aspecte. În primul rând, Doream să vă spun că termenul pentru amendamente pe marginea proiectului de raport este 28 februarie la ora 12. Și aș mai dori să menționez în atenția Comisiei că Parlamentul are probleme foarte grave cu calitatea tehnică a propunerii de reformare pentru uh, codul privind telecomunicațiile. Comisia a corectat deja textul, trebuie să spun acest lucru, însă chiar și așa numărul de considerente uh, variază foarte mult între uh, diversele versiuni lingvistice, respectiv între 279 și 285. Apoi mai există și alte greșeli care persistă în text, nu au fost corectate. Apoi, uh, activitatea grupului interinstituțional care verifică reformarea încă nu a fost finalizată și aceste probleme și menționez acest lucru pentru că trebuie să fie abordate pentru a evita ca colegii să lucreze pe texte diferite, pe versiuni lingvistice diferite. Și astfel să întârziem, să întârziem procedura, să înregistrăm întârzieri. Deci știți că calendarul este foarte strict, deci uh, trebuie să găsim să se găsească și o soluție la comisie. Deci, domnule Vela, Velan, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, președinte și raportor. În același timp, aș dori să mulțumesc și raportorilor, raportorilor alternativi pentru observații, pentru sugestii. O să încep cu ultima observație pe care tocmai ați făcut-o, doamnă raportor, pe care de altfel aș fi trebuit să o fac și eu chiar de la început sunt, suntem recunoscători Parlamentului și uh, Secretariatului și eurodeputaților că ne-au atras atenția asupra problemelor uh, de uh, neconcordanță lingvistică. Sigur, e o problemă care trebuie să fie corectată. Vom încerca să aliniem versiunile împreună cu dumneavoastră și alte instituții. Am avut o problemă mi-e greu să recunosc că în era digitală provenea dintr-o incompatibilitate de softuri, fosturile, softurile folosite de către Parlament și de către Comisii cu privire la reformare, dar vom cumpăra o nouă versiune care sperăm noi va rezolva toate problemele. În mod inevitabil, nu avem prea mult timp la dispoziție, știu că sunteți foarte ocupați. Deci aș dori să reacționez doar la o parte dintre uh, observații și mai ales să răspuns la întrebările puse adresate direct Comisiei. Poate ar fi bine să încep cu Wi-Fi for EU, Wi-Fi pentru Europa. Uh, în proiectul de raport Mm, uh, situația era puțin uh, mai restrânsă, acum uh, dezbaterea a evoluat. Pentru a răspunde la intervenția colegului Sean Kelly, dar într-adevăr este foarte important ca Uniunea Europeană să vândă în mod mai avantajos tot ce face. S-a spus că, însă că tot ce facem în domeniul lui fiului uh, face mai mult uh, o muncă de publicitate sau de PR. Dar nu, cred că orice efort pozitiv pentru cetățeni trebuie prezentat ca atare și cu uh, Wi-Fi pentru Europa facem exact ceea ce mm, uh, mm, a fost stabilit inițial prin Europa. Deci creăm proiecte care pot fi răspândite în întreaga europeană și, așa cum a spus cineva din sală, ne dorim ca statele membre să uh, folosească în uh, întreaga Europa ce propunem noi prin această propunere Wi-Fi. Deci încercăm să declanșăm procesul într-un domeniu în care acțiunea publică nu a fost atât de intensă. Sigur că păstrăm lucrurile la uh, un nivel normal ca să nu împiedicăm concurența reală pe piață. Însă, mulți dintre eurodeputați s-au referit la problema echilibrului, chiar uh, domnul raportor. Sigur că dacă vrem ca cetățenii să folosească această măsură și dacă vrem să obținem plus valoare, să avem uh, rețele de mare capacitate, atunci trebuie să negociem între calitatea rețelei disponibile și uh, acoperirea uh, regiunilor mai înapoiate. Sigur că nu vorbim despre un instrument de coeziune, dar trebuie să ne asigurăm că uh, beneficiile acestui proiect sunt echilibrate din punct de vedere geografic și că toată lumea simte aceste beneficii. Și deci uh, suntem, uh, deci considerăm că obiectivele Consiliului ar putea să facă pași mai importanți înainte pentru a ne asigura că uh, obiectivele acestei propuneri sunt cu adevărat atinse în realitate. O ultimă observație în legătură cu Wi-Fi uh, pentru Europa, în legătură cu intervenția domnului Telicica. Dacă e vorba de un, un proiect unic sau de un exercițiu care se va repeta, bineînțeles că totul va depinde de uh, evaluarea activității noastre în acest domeniu. Și dacă Uh, comunitățile locale vor uh, adopta aceste proiecte, sigur că va trebui să vedem peste 2-3 ani când vom face un bilanț al uh, acestor proiecte. În legătură cu regulamentul OAREC, domnule Toșenovski, într-adevăr, spuneați că Sigur că competența, independența OAREC nu pot fi puse sub semnul întrebării, dar ținem cont de poziția Parlamentului că, într-adevăr, e nevoie de un imbold suplimentar pentru a ne asigura că oarecul funcționează astfel încât să uh, caute și soluții europene și să nu mizeze întotdeauna pe cel mai mic uh, numitor comun. Și sigur că asta ar însemna să avem personal suficient de, uh, de, de calificat la oficiul OAREC. Și de aici uh, propunerea Comisiei de a crește recrutările. Deci de a avea un personal care să aibă și competențe cheie la, la OAREC și să nu se bazeze doar pe competențele membrilor. Doamna Cala s-a întrebat dacă oarecul va face față provocărilor cu care, care, pe care le-am uh, atribuit și și aici cred că trebuie să obținem un echilibru. Credem că peer pressure este foarte importantă e între, uh, în, personalul, în personalul OAREC. Sigur că puterea de a lua decizii și de a le impune membrilor OAREC este destul de limitată. Și, de fapt, ce încercăm noi pentru a obține un echilibru între coerența atât de necesară pe piața unică și adaptarea la realitățile naționale, e deciziile luate cu privire la despăgubiri, de exemplu, pe piețele naționale. Noi suntem de acord cu notificarea propunerii doar dacă Comisia și OARECUL sunt de acord. Deci e clar că uh, autoritățile de reglementare sunt conștiente de specificitățile naționale, ceea ce nu înseamnă că ștacheta nu este foarte suspusă și faptul că trebuie să fim cât mai flexibili și să ne adaptăm la realitățile locale și naționale. Uh, în legătură cu codul, bineînțeles, începând cu intervenția doamnei raportor, am notat uh, faptul că spectrul este un domeniu uh, în care vom avea dezbateri foarte importante și așteptăm cu nerăbdare propunerea dumneavoastră de raport, care va fi cu siguranță o îmbunătățire. Sigur, notăm faptul că coinvestițiile reprezintă un domeniu uh, Uh, care e văzut ca un subiect care merită aprofundat. Aici trebuie să obținem un echilibru între interese, între părțile, uh, între investitori și trebuie să lăsăm o marjă suficientă la latitudinea părților pentru a ne asigura că co-investițiile sunt într-adevăr uh, Uh, sustenabile, că încurajează concurența și deci că justifică adaptarea cadrului de reglementare. Doamna Cumpula Natri a vorbit tot de spectru și a pus o întrebare foarte pertinentă. Dacă licențele durează 25 de ani, ce se întâmplă dacă termenul expiră. Sigur că această întrebare este valabilă și astăzi, pentru că cu licențe de 12 până la 15 ani uh, e o durată destul de mare dacă ceva nu funcționează cum trebuie. Deci problema nu reprezintă durata licenței, ci condițiile Uh, legate de, această, de acordarea acestei licențe. Faptul că autoritățile de reglementare trebuie să poată să intervină dacă spectrul nu a fost suficient de bine folosit sau uh, nu a fost comercializat în caz de subutilizare sau faptul că e nevoie de condiții de acoperire foarte specifice, pentru că bineînțeles că există posibilitatea să apară această prăpație sau să continue această prăpație digitală, chiar dacă spectrul uh, așteaptă să fie folosit și e uh, la dispoziția utilizatorilor. Ceea ce poate duce la puncte negre și puncte albe, depinde de cum uh, privești lucrurile. So, there, of course, the, the mix of license... Bineînțeles, mixul Uh, licență, durată și alte condiții este foarte important. În general, când vine vorba de acoperirea rețelelor uh, și această prăpastie digitală despre care au vorbit mai mulți deputați, nu există soluții magice Uneori pur și simplu nu există piață și ajutoarele de, state, de stat și alte tipuri de sprijin uh, din domeniul public este necesar. Încercăm să facem în așa fel încât ca piața să existe acolo unde e nevoie de ea. Dacă nu, cu investiții și mapping intervenim pentru a arăta unde există oportunități. În fine, în legătură cu um, tehnologia 5G, pot să spun doar că Raportul domnului Boni este unul foarte complet și bine structurat. A făcut o prezentare foarte bine structurată. Uh, n-am nimic de adăugat. Uh, ne bucurăm de acest proiect de raport și vom uh, coopera și pe acest subiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Acum doresc să vă amintesc că următoarele reuniuni sunt pe 26 și 27 februarie de la deci pe 27 de la 15 la 18.30 și pe 28 dimineața, nu, toată ziua și atât. Am terminat. Vă mulțumesc tuturor și, doamna președinte, mulțumesc de comabilitate și interpreților. Mulțumesc mult comisiei.